Good afternoon. Bună ziua, dragi colegi. După cum uh, v-am anunțat, începem la ora 3 și ne reluăm uh, activitatea pe care am început-o de dimineață în Comisia LIBE printr-o reuniune comună Libe și Iuri, care se întrunesc în conformitate cu articolul 51 din regulamentul de procedură pentru a discuta programul Justiție pentru 2014-2020. O să ascultăm o prezentare făcută de doamna Paraschevi Mișu, care este director pentru Justiția Civilă în Comisia Europeană, și apoi o să purtăm o discuție legată de acest program privind justiția în legătură cu programul financiar multianual pentru a susține activitățile care contribuie la crearea spațiului european de justiție. Acest program Justiție 2014-2020 este urmașul a trei programe care sunt în vigoare la ora actuală, justiție, justiție penală și cel de-al treilea, programul uh, de informare privind uh, justiția. E, noul program uh, combină cele trei programe actuale într-un instrument cuprinzător în domeniul justiției, asigurând în acest fel și o mai bună eficientă a resurselor și fondurilor, așa cum se întâmplă, de exemplu, în ceea ce privește formarea profesională a uh, cadrelor din uh, uh, domeniul judecătoresc. Așadar, în conformitate cu articolul 51, o să avem această reuniune mixtă și o să ascultăm prezentarea comisiei după care, raportorii, colegul nostru Philip Clays și Luigi Berlinguer de la Iuri uh, vor lua cuvântul. Și mă adresez acum uh, colegului nostru Luigi Berlinguer, care este vicepreședintele Iuri, și după aceea o să invităm pe doamna Mișu. Domnule Berlinguer, aveți cuvântul. Domnilor și domnilor, o să spun câteva cuvinte în calitate de uh, raportor mai târziu. Dar acum doar câteva cuvinte pentru a sublinia importanța acestui uh, program, justiție și uh, faptul că avem această întâlnire comună a ambelor uh, comisii permanente. Lucru care nu este nou, am mai uh, lucrat împreună. Pentru că avem, ambele comisii avem competențe în ceea ce privește justiția civilă și penală și care reprezintă așadar temeiul uh, întâlnirii noastre de acest fel și uh, discuția pe marginea programului justiție prezentat de comisie. Așadar, asta am dorit să subliniez acum, cât este de important să lucrăm împreună. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Berlinguer, și acum așteptăm să auzim prezentarea doamnei director pentru justiție civilă în Comisia Europeană, doamna Mișu. După care domnul uh, Savgonin, care prezintă președinția daneză. Dar începem cu doamna Mișu. Este prezentă? Da. Vă rog, aveți cuvântul. Am ajuns uh, la timp spune vorbitoarea. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc tuturor pentru această invitație, pentru faptul că ne-ați dat ocazia să prezentăm aceste programe. Pe 15 noiembrie, Comisia a adoptat uh, programul uh, de justiție pentru 2014-2020. Celălalt program este uh, programul Drepturi și Cetățenie, pe care o să-l prezint mai târziu. Spun acest lucru pentru că ambele programe eh, sunt ca o oglindă unul pentru celălalt în anumite privințe și este foarte important pentru beneficiari și alte părți interesate ca ambele programe să aibă o structură și dispoziții asemănătoare. Ambele au obiectivul de a crea o bună, o spațiu de justiție care funcționează bine Programul Justiție combină trei programe, s-a spus deja, e un program uh, modest în ceea ce privește cifrele, mai puțin de 0,5% din bugetul comunitar, dar care poate contribui la buna și eficienta funcționare a sistemului judecătoresc. În aceste momente de criză economică trebuie să cheltuim banii acolo unde Uniunea Europeană își aduce o valoare adăugată importantă. Ceea ce înseamnă că bugetul european trebuie folosit pentru a finanța acele acțiuni pe care statele membre și regiunile nu le pot finanța ele însele sau acolo unde pot produce rezultate mai bune pentru cetățeni. Cu sprijinul acestui uh, program, cu ajutorul lui, vom încerca așadar uh, să creăm acest uh, spațiu, să promovăm cooperarea judecătorească și polițienească în asta și pentru a spori buna funcționare a sistemelor. Facem treaba asta sprijinind financiar pregătirea profesională a practicienilor pentru a-i dota cu instrumentele care să le permită să aplice în mod eficace și consecvent dreptul comunitar în materie civilă și penală. Formarea profesională a magistraților a fost subliniată în rezoluția Parlamentului privind comunicarea Comisiei adresată Parlamentului și Consiliului privind programul de la Stockholm ca o condiție necesară pentru a construi o cultură europeană în domeniul judecătoresc pentru a facilita accesul la informații și schimbul de date pentru statele membre, programul va susține crearea de instrumente informatice atât la nivel, la nivel național cât și interoperabil la nivel comunitar. Cu portalul precum e-justice și mai multe instrumente informatice, vom reuși să informăm cetățenii despre asistența judecătorească, accesul la avocat și să le punem la dispoziție cetățenilor și întreprinderilor diverse registre și baze de date, precum registru privind uh, insolvent, insolvabilitatea, registru uh, cadastral al întreprinderilor și mai departe, contribuind astfel la stabilitatea și creșterea întreprinderilor uh, la nivel transfrontalier mai dorim să abordăm și combaterea traficului de droguri, uh, susținând colaborarea dintre statele membre în acest domeniu. Un domeniu în care legiuitorul european poate să adopte norme minime cu privire la definirea uh, normelor uh, minime a sancțiunilor. În comparație cu programul actual privind combaterea traficului de droguri, Uh, am, ne-am schimbat uh, abordarea, pentru că scopul nostru este să producem cel mai mare impact în acest domeniu. Și acum câteva detalii în legătură cu abordarea în acest program. Am aruncat o privire proaspătă și uh, am obținut, sigur, și rezultatul discuțiilor cu beneficiarii și cu părțile interesate cu privire la utilitatea programelor actuale. Dar am primit și remarce și comentarii legate de deficiențele programelor. Prin urmare, în noua propunere încercăm să remediem aceste deficiențe, în special în ceea ce privește managementul și valoarea adăugată. La nivel intern am, uh, ne-am interesat și am aflat rezultatele practicilor actuale privind gestionarea programelor actuale pentru a combina, încercând să combinăm toate elementele și informațiile care ne-au parvenit. Prin urmare, trebuie să gândim lucrurile diferit uh, când analizăm uh, această propunere pe care o facem. Este e, vorba de diferențe foarte mari față de programele actuale. Scopul nostru este acela de a moderniza, de a simplifica eficacitatea și impactul. Sunteți cu toții de acord cu noi. Cred că este practic imposibil să te gândești astăzi care vor fi prioritățile în 2020. Și din această cauză, uh, nu am uh, avut o atitudine prescriptivă, ci am încercat să gândim și oarecare marjă de flexibilitate în comparație cu situația actuală. Modernizarea și simplificarea mai înseamnă că programul este în deplină conformitate cu regulamentul financiar și am uh, am făcut în așa fel încât să putem uh, folosi toate fondurile și instrumentele, uh, granturile, granturile de operare, achizițiile publice, cât și, și toate acestea, chiar dacă granturile de operare nu, sunt, nu este menționat în propunere, asta nu înseamnă că nu vom finanța în continuare uh, rețelele de ONG-uri, de exemplu. În aceeași uh, gândire nu există vreo limitare a beneficiarilor acestor uh, fonduri. Organizațiile societății civile, autoritățile ale statelor membre, la toate nivelurile, sunt uh, la fel și pe picior de egalitate și pot beneficia de această finanțare. În plus, pentru a nu avantaja vreun anume beneficiar, am optat să nu, num, să nu numim nici, nicio entitate în propunere. Asta însă nu împiedică vreo entitate, vreo structură care joacă un rol important în politicile noastre și în politicile comunitare să primească finanțare. Prin combinarea programelor actuale și uh, prin această propunere a două programe asemănătoare, încercăm să simplificăm viața beneficiarilor pentru că avem uh, același set de reguli la solicitarea de finanțare, în loc să avem șase, așa cum se întâmplă astăzi. Având în vedere toate aceste avantaje, Comisia uh, Speră să colaboreze fructuos cu Parlamentul European pentru ca această propunere să fie adoptată până la sfârșitul anului 2012. La Consiliu au început deja discuțiile. Și cu asta vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră ca să răspund la întrebări. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamnă Mișu, și acum domnul Lind din partea președinției daneze a Consiliului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, eh, dragi eurodeputați. La Consiliu au început negocierile pe, pe marginea acestei propuneri și eh, s-a creat un grup de lucru pentru a negocia noile propuneri în domeniul justiției și afacerilor interne, inclusiv prezenta propunere. Sigur că calendarul este un element esențial în negociere pentru că programele de finanțare existente expiră la sfârșitul 2013 și trebuie ca noul program de finanțare să fie în vigoare la timpul convenit. Din această cauză, președinția daneză urmărește uh, și a dat un caracter prioritar acestei teme la uh, ședința grupurilor de lucru s-a dovedit că toate statele membre uh, doresc să lucreze rapid și eficient pe această temă. Pe fond, uh, discuțiile de până acum au arătat că toate statele membre susțin în general eforturile de raționalizare, modernizare și simplificare a programelor existente propunerile Comisiei se bucură în mare parte de sprijinul statelor membre în ceea ce privește participanții la program și obiectivele. Dar mai este nevoie de discuții în cadrul Consiliului și președinția așteaptă cu nerăbdare să discute pe fond și cu Parlamentul European. De aceea suntem foarte dornici să vedem care sunt părerile dumneavoastră pe această temă. Mulțumesc! Ar trebui, deci, să trecem la o dezbatere. Să dăm mai întâi cuvântul raportorului. Doriți să faceți câteva observații? Bun. Atunci, dacă nu vă supărați, domnule Claes, doriți să deschideți dumneavoastră ca co-președinte și apoi ne întoarcem la domnul Claes și apoi și la raportorul jurii. Io <clears throat> vorrei iniziare con una considerazione. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc doar să fac câteva observații scurte legate de programul multianual. Sunt convins că cea mai importantă problemă existentă la nivelul acestei politici uh, de justiție în Uniunea Europeană este faptul că există o lipsă de echilibru între legislația care este emisă și jurisprudența curții. Deci există foarte multă legislație, foarte multă jurisprudență care definește existența legilor europene și modul în care acestea se aplică cetățenilor uh, europeni este foarte complicat. Cred că cetățenii ar trebui să poată profita de drepturile pe care le au în Uniunea Europeană. Foarte puțin dintre ei chiar profită de aceste drepturi. Este un număr foarte mic dacă ne gândim cu numărul de legi existente și uh, jurisprudența existentă. De aceea cred că principala problemă pe care o avem astăzi este o problemă de uh, punere în aplicare a legilor existente. Mai mult, trebuie să finalizăm procesul unei zone europene de justiție în cadrul programului Stockholm și asta înseamnă că într-o eră post-tratatul de la Lisabona vom trăi într-o Europa în care vom vedea o concentrare foarte mare de legi care sunt puse în aplicare în fiecare stat membru judecătorii naționali și, jude- și avocații la nivel național trebuie să poată să aplice legile europene în viețile cotidiene ale cetățenilor europeni. Primul lucru pe care trebuie să-l facem atunci când analizăm propunerea Comisiei pe această temă este să rezolvăm această problemă a punerii în aplicare într-adevăr, într-o oarecare măsură, este inclusă în propunerea Comisiei, dar trebuie să punem accentul mai mult pe acest aspect de implementare. Dacă vrem să putem să ne atingem scopurile, trebuie să facem acest lucru. Trebuie să ne putem asigura că cetățenii europeni sunt conștienți de drepturile lor drepturile pe care le au pe teritoriul Uniunii Europene și trebuie să ajutăm la conștientizarea judecătorilor, procurorilor și avocaților care practică dreptul în fiecare stat membru, astfel încât fiecare dintre ei să știe ce tip de legislație există deja. Și ar fi un exemplu în programul 2014-2020. Acest exemplu este că există niște programe uh, transnaționale, programe juridice transnaționale de cooperare între diversele state membre. Și asta este un exemplu foarte bun al modului în care mergem spre această etapă de implementare. Acesta este un singur exemplu, dar sunt foarte multe altele. Și interesant e că nu vedem mai multe exemple de cooperare în Uniunea Europeană. Încă un subiect pe care trebuie să-l rezolvăm este modul în care putem evalua la nivel practic ce se întâmplă, modul în care această legislație este implementată. O modalitate de a face acest lucru este să vedem care este percepția cetățenilor europeni despre legislația europeană. Aceasta ar fi o cale pentru noi să evaluăm mai bine această legislație. În propunerea Comisiei, problema lipsei de finanțare este uh, pusă pe tapet. De fapt, chiar vorbesc despre un, uh, un buget foarte modest, de mai puțin de 1% pentru aceste lucruri. Și cred că acum toată lumea analizează câți bani sunt disponibili pentru fiecare program în parte. Dar în acest domeniu al justiției, dacă oferim un buget atât de mic, uh, semnalul transmis este că nu este un uh, program foarte important și asta este păcat, pentru că este un program extrem de important și trebuie să recunoaștem acest lucru. Mai mult, propunerea este oarecum vagă și raportorul a explicat că a existat un motiv pentru această tendință generalizată a proiectului. Dar am observat un lucru care este foarte important. Propunerea este vagă, într-adevăr, și asta poate avea uneori un efect uh, negativ asupra programului. Înțeleg că obiectivele pot să aibă o descriere oarecum vagă. Asta aș putea să înțeleg, dar cred că este periculos să avem definiții prea vagi ale programului. Trecând la formarea judecătorilor. Acest termen de judicial training este un termen pe care nu, uh, care nu-mi place foarte mult, dar o să-l folosesc astăzi de dragul simplității. În comisia noastră jurii ne vom ocupa de proiectul pilot pentru pregătirea și formarea judecătorilor și am înregistrat progrese semnificative în acest sens. Parlamentul a deliberat pe această termă și cred că și această parte legată de formarea uh, juridică este prea slabă. Trebuie să consolidăm această parte în uh, comunicările Comisiei. Într-o comunicare anterioară, Comisia a spus că se va ocupa mai explicit de această formare a judecătorilor și că scopurile vor fi uh, declarate mai clar lucru care ar fi extrem de important. O altă piatră de temelie pentru justiția în Europa este cooperarea în materie civilă și penală. Cred că programul ar trebui să fie mai specific în acest sens. Cum sprijinim, de fapt, această cooperare? Ce anume facem pentru a ne asigura că judecătorii din diversele state membre cooperează pentru a rezolva nenumăratele probleme transfrontaliere care există în Europa. Deci, ce facem de fapt pentru a-i susține pe acești judecători? Cum îi ajutăm să se întâlnească, să facă schimb de bune practici și de idei? Cum îi ajutăm să rezolve uh, probleme legale, probleme juridice specifice. Ce facem în acest sens? Cred că s-a vorbit în acest program și de monitorizare și o primă rundă va avea loc după ce trec patru ani. Dar cred că avem nevoie de o monitorizare mai frecventă și ar fi bine ca aceste perioade de monitorizare să fie mai frecvente. O ultimă observație. Comisia Europeană oferă un singur program, un program care include toate celelalte programe. Ceea ce înseamnă că prevenirea consumului de droguri, materia civilă, materia penală sunt toate reunite într-un singur, într-o singură propunere. Comisarul pentru Cultură a venit și el cu un singur program care le reunește pe toate celelalte. În toată comisia au existat reacții negative din partea diverselor forțe politice față de această abordare. Pentru că există o îngrijorare generală că dacă amestecăm toate aceste elemente diferite ale programelor și le reunim într-un singur program, acest lucru nu este foarte sănătos Oamenii sunt îngrijorați că se vor irosi fonduri, se vor irosi eforturi și există un motiv pentru aceste îngrijorări. Și de aceea este important ca Parlamentul European să fie vigilent și să se asigure că fiecare element al programului este finanțat așa cum trebuie. nu ar trebui să permitem transferarea fondurilor de la un program la altul, fără a avea grijă să vedem exact ce se întâmplă. Deci este extrem de important să fim foarte atenți aici. În diversele comisii am auzit exprimată această îngrijorare și cred că este important. Mulțumesc. Bun, îi dăm acum cuvântul raportorului, domnul Philip Claes. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Mișu pentru prezentarea acestui program. Țin să-i mulțumesc și uh, reprezentantului președinției daneze. Punctul de plecare al acestui program pe justiție 2014-2020 este foarte bine ales, pentru că el presupune reunirea mai multor programe care funcționează oarecum în paralel și aduce astfel un grad mai mare de simplificare. Este un efort nobil și este un punct de plecare foarte bun în orice caz. Acestea fiind spuse, aș vrea totuși să ridic un număr de întrebări și să fac câteva observații și de asemenea să vă indic câteva probleme care reiesc destul de clar în această propunere. În sistemul actual există un dezechilibru la nivelul repartizării geografice a proiectelor, a programelor și întrebarea care se pune este în ce măsură reușește Comisia să aducă o repartizare geografică mai bună decât astăzi? Pentru că dacă ne întrebăm de ce există asemenea dezechilibre, cred că unul dintre motive este că trebuie să urmezi o procedură destul de dificilă dacă vrei să fii eligibil până la urmă să ai dreptul la acest ajutor. Și cred că am putea simplifica această procedură. Cred că ceea ce este important este să introducem criterii care să fie definite foarte clar și să fie înțelese de fiecare beneficiar din Uniunea Europeană, ceea ce ar trebui să faciliteze și să simplifice accesul la acest sistem. Care sunt obiectivele Comisiei atunci când vorbim despre repartizarea geografică a proiectelor? O altă problemă de care domnul Berlinger n-a vorbit este faptul că multe dispoziții sunt destul de vagi. Ce înțelegem, spre exemplu, prin valoare adăugată europeană necesară pentru a putea fi eligibil pentru acest ajutor? De altfel, aceeași întrebare se pune și pentru elaborarea indicatorilor, care ne permit să știm dacă obiectivele au fost atinse. Deci, în această privință, sunt perfect de acord cu domnul Berlinger. Apoi, monitorizarea, care este prevăzută după patru ani, s-ar putea să survină prea târziu știind că în momentul respectiv uh, trebuie să demarăm deja pregătirile pentru programul care merge dincolo de 2020. O altă problemă uh, este legată de transparența acestui proiect și cred că este foarte important acest lucru. Ar trebui să încercăm să publicăm, spre exemplu, o listă de beneficiari care există, dacă nu mă înșel, în sistemul actual și care, cu toate acestea, nu este prevăzut în propunerea actuală a Comisiei și mă întreb de ce, de ce nu este prevăzută uh, această listă. Cred că, în orice caz, acest lucru ar uh, satisface cerințele unei mari majorități a parlamentarilor europeni. Cam atât am avut de spus uh, deocamdată. Mulțumesc, domnule președinte. Dăm acum cuvântul și colegilor, pentru că văd că s-au ridicat multe mâini și dau în primul rând cuvântul domnului Van de Camp. Eh, ehm, ook eh, net zoals Mulțumesc, domnule președinte. Mă întrebam, de fapt, vreau să-l întreb pe domnul Clas și îmi cer scuze mai întâi că am venit eh, cu întârziere. Am fost vizitat de 40 de elevi Uh, din uh, circumscripția mea electorală și, după cum știți, pe aceștia nu pot să ignori. Grupul PP susține în mare măsură abordarea prezentată de comisie. Dar trebuie să avansăm într-un mod mai uh, coerent nu ar, ar trebui să stabilim și o listă de priorități și pentru mine una dintre problemele acestei uh, uh, uniuni este repartizarea fondurilor pentru a pune în aplicare programul Stockholm, pentru a pune în aplicare programul de prevenire a consumului de droguri și așa mai departe. Uh, dar trebuie să ne gândim la programele cele mai bune și cred că ar fi preferabil să facem o alegere mai îndrăzneață. Pentru că nu cred că este o idee bună să, dă, să le dăm tuturor câte puțin. Apoi, uh, să vorbim despre eficacitatea implementării. Cum se măsoară această eficiență? Chiar putem să uh, atingem obiectivele pe care le-am propus? Aș dori să văd niște calcule mai la obiect, în special în ceea ce privește responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor. Apoi, trebuie să spun că sunt destul de dezamăgit de faptul că unii judecători, unii magistrați nu cunosc uh, suficient de bine dreptul european. Deci cred că ar fi foarte bine să asigurăm formarea acestor judecători, acestor magistrați, pentru ca ei să fie conștienți de dreptul european. Și aș dori ca Comisia și Consiliul să stabilească niște priorități. Mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc, doamna Gentz you very much. Mulțumesc foarte mult. În numele grupului SND, ca viitor raportor din umbră pe acest program, și eu cred că am putea fi de acord cu această opțiune B și uh, cu ideea de a avea doar două programe în loc de șase. Dar ca și cei care au vorbit înaintea mea, și eu cred că avem nevoie de o specificitate mai mare, pentru că, pe de o parte, două programe ar putea să însemne simplitate și eficiență mai mare, dar, în același timp, problema care se va pune va fi a transparenței. Cum se vor distribui fondurile între diversele obiective și cum vor trece ele de la an la an în programul de lucru, care sunt prioritățile cât va fi uh, implicat Parlamentul European în uh, definirea definițiilor existente în uh, program și distribuirea fondurilor. Și o altă întrebare este legată de monitorizare și evaluare. Avem nevoie de indicatori foarte specifici și cred că acestea sunt lucruri care nu pot fi ușor de măsurat dar, pe de altă parte, cred că este important să vedem și să le demonstrăm și cetățenilor că aceste fonduri, care nu sunt chiar atât de mari, dar totuși, este important să le arătăm cetățenilor că fondurile vor fi uh, folosite într-un mod util și eficient. Deci, cred că trebuie să lucrăm la transparență, la definirea noului program, la distribuirea fondurilor între diversele obiective, Uh, distribuirea geografică, echilibrul geografic și indicatorii. Trebuie să fim mult mai atenți. Mulțumesc. Thank you. Madame Riesbeck, vous avez maintenant la parole. Mulțumim, doamna risbeck Mulțumesc, uh, președinte, și eu mă bucur de această propunere care vizează raționalizarea diverselor programe existente și care vizează să le ofere acestora mai multă uh, putere. Până la urmă se uh, elimină anumite efecte negative ale unor programe anterioare și pe mine mă bucură toate aceste aspecte. Sunt puțin dezamăgită, cum probabil mă gândesc că sunt și membrii celor două comisii atunci când vine vorba despre modestia pe care Uniunea European o are vis-a-vis -vis de uh, buget. Uh, dacă totul este făcut cu modestie, dacă ne centrăm uh, pe aspectele esențiale, oferim încet încet o imagine cam prea ternă dar asta dacă ne gândim la prioritățile pe care Uniunea Europeană și le asumă vis-a-vis -vis de cetățenii săi. Acest buget este modest uh, și în acest context prima necesitate este să ne orientăm uh, imediat lucrările către ceea ce considerăm uh, a fi priorități și să încercăm să le stabilim așadar pentru a putea finanța proiecte pe care în comun le considerăm a fi importante. Evident, există anumite elemente care țin de calendar, amintite de Consiliu și uh, Comisie. Ținem cont de acestea, evident că nu putem să ne îndepărtăm uh, de ele, dar asta ne-ar putea permite să ne punem repede de acord, uh, cel puțin pentru situația de pe anul acesta. Uh, a trebui să ne gândim puțin și la metoda pe care o uh, abordăm. Cum au subliniat și alți intervenienți, programul este destul de uh, vag. Doamna care a reprezentat comisia a explicat că um, acest lucru există exact așa pentru a putea să ofere spațiu uh, lucrărilor noastre. Așadar, împreună vom trebui să propunem niște linii directoare și fiindcă tot vine vorba despre a face distinție între anumite priorități, mă gândesc că una dintre priorități ar fi să uh, oferim uh, informații uh, magistraților și personalului uh, justiției uh, pentru a putea să-i uh, formăm uh, foarte bine. Miza aici este uh, imensă și nu se poate să funcționăm într-un spațiu judiciar european dacă nu formăm toți actorii uh, implicați. Așadar, uh, în primul rând, trebuie să contribuim la realizarea acestui spațiu european, pentru ca acesta chiar să devină realitate, nu să rămână doar o idee. Asta în ceea ce privește accesul la uh, programe. Uh, evident, mai e nevoie și de anumite portaluri, uh, pentru că e nevoie de uh, vizibilitate. Ar trebui să putem uh, folosi tot ceea ce există în uh, uh materie numerică pentru a putea uh, Uh, facilita vizibilitatea și așadar uh, accesibilitatea în egală măsură cu simplificarea lucrurilor pentru cetățeni. În ceea ce privește tot metoda, evident trebuie să ne folosim de anumiți indicatori, de anumite rapoarte de uh, evaluare pentru a putea face uh, progrese. Dacă ne gândim puțin uh, în urmă, ne dăm seama că raportul de evaluare al celor trei programe precedente pentru punerea în aplicare a acestuia, au uh, fost pline de lacune, și aici caut termenul corect, uh, pentru că anumite state membre n-au prezentat niciodată vreun uh, proiect. Anumite state niciodată n-au obținut uh, finanțare, uh, deși încercaseră acest lucru în prealabil. Anumite state au fost puțin sau deloc reprezentate, uh, asta înseamnă că au ratat un potențial de dezvoltare important. Prin urmare, avem multe de uh, făcut și mă gândesc că cu voința noastră uh, legate de armonizare, simplificare și așa mai departe, totul în context bugetar modest, ne lasă foarte multe lucruri de uh, făcut. Trebuie mai întâi să stabilim uh, prioritățile, pentru că până la urmă acesta este sensul uh, activităților noastre a liberal-democraților. Mulțumim, domnul Bronx are cuvântul. Mulțumesc. Un spațiu comun al justiției este un ideal uh, minunat, este un spațiu în care justiția uh, poate să prevaleze. Fantastic, dar asta nu înseamnă, evident, că trebuie să existe o armonizare a legislației sau a sistemelor juridice. Legea pot să diferă de la un uh, stat la altul, câtă vreme totuși asigură justiție prin diverse grupuri și prin diverse canale. Mai mult decât atât, armonizarea legislației nu este o condiție suficientă, nu este un garant al justiției. Nu putem să ne mulțumim cu atât statele din Uniunea uh, Europeană care uh, încearcă să închidă oamenii pentru că își exprimă uh, opiniile politice sau care interzică existența anumitor partide pentru că manifestă pașnic și care își dau cu părerea în legătură cu ce s-a întâmplat în Armenia în 1915, nu sunt state civilizate care să respecte vreun ideal de justiție. Istoria ar trebui lăsată la altitudinea istoricilor și uh, politicienii ar trebui să-și impună uh, opiniile uh, asupra istoriei, dar dacă ar fi uh, totalitariști. Dacă am impune un format comun de justiție pentru 27 de state, atunci cel puțin ar trebui să ne asigurăm că acest format în sine este corect și că uh, statele uh, de unde se extrage acest format chiar uh, practică justiția ar fi vorba doar, uh, dacă ar fi vorba doar despre instrumente juridice adiacente, precum uh, ordinul de arestare europeane, bine, pot să spun că nu toate acestea vizează uh, justiția, ci unele vizează extradarea unor persoane sau încarcerarea lor, fără ca aceste persoane să uh, poată să uh, beneficieze de o analiză exactă a cazului lor în parte. Uh, această armonizare ar face ca anumite sisteme uh, juridice să fie complementare și uh, acest lucru nu este motivat de justiție, ci de constituirea unei competențe europene sporite pas cu pas. Acum, dacă tot vorbim despre cheltuirea banilor, e bine, cu toții ne simțim mai bine odată ce am cheltuit niște bani, însă asta nu garantează obținerea justiției așa cum nici vânzarea indulgențelor în evul mediu nu a garantat vreodată virtutea. Mulțumesc. Acum mă întreb spre uh, comisie. Uh, doamna Mișu, doriți să răspundeți la comentariile pe care le-am auzit? Asta înainte ca uh, să dăm din nou cuvântul raportorilor pentru concluzii. Da, mulțumesc foarte mult. Mă gândesc că e foarte util pentru noi să împărtășim cu dumneavoastră uh, opiniile noastre și e util ca dumneavoastră să puteți să ne spuneți care sunt părerile dumneavoastră legate de dezvoltarea acestei propuneri. Câteodată vreau uh, fie să fiu de acord uh, cu dumneavoastră în totalitate, fie să vă rog să lucrați împreună cu noi în următoarele luni. Însă trebuie să spun un lucru, și anume, noi considerăm că, chiar dacă bugetul nu este atât de mare, proiectul totuși este unul important. Așadar, dacă am lăsat impresia prin uh, uh vreo greșeală pe care aș fi făcut-o, uh, că acest uh, proiect nu este important, deși nu vorbim despre uh, uh, sume mari, deși mai mari decât cele pe care le avem astăzi, atunci vreau să spun că noi considerăm că e important să folosim acest buget cât se poate de eficient, cât se poate de bine putem, pentru a putea să ne atingem obiectivele. Am ascultat multe uh, uh, comentarii legate de uh, programe care sunt vagi. Haideți însă să nu uităm, nici noi, din partea Comisiei, faptul că vom avea programe anuale, programe de lucru anuale, unde fiecare dintre acțiuni va fi detaliată ce avem acum uh, e un cadru mare cu obiective și cu metode legate de modul în care vom putea evalua, legat de uh, indicatori și așa mai departe. Unii dintre eurodeputați uh, vorbeau despre evaluare și monitorizare. Acestea sunt elemente care vor fi discutate în următoarele luni. Uh, de asemenea, aș dori să spun că vorbim despre acoperire geografică. Uh, un lucru pe care îl mai pot spune aici este că trebuie să încercăm să facem aceste uh, programe uh, cunoscute statelor, beneficiarilor, cetățenilor, însă nu putem obliga oamenii să aplice pentru aceste proiecte. Prin urmare, trebuie să ne concentrăm uh, eforturile pentru a extinde eventual acțiunile noastre din partea tuturor instituțiilor europene pentru a vedea cum anume am putea sensibiliza beneficiarii, cum am putea să stimulăm să participe peste tot în Europa. Cred că acesta este planul nostru. Am început să facem asta anul acesta cu aceste programe, în conformitate cu actualul cadru pe care îl avem. Evident, toate acestea, programul de lucru anual, raportarea, toate acestea presupun că trebuie să existe transparență în ceea ce privește cheltuielile și uh, folosirea banilor pe care avem la dispoziție. Banii nu pot fi folosiți de către uh, comisie doar așa. Noi uh, vom gestiona acest uh, buget și important este să gestionăm totul uh, astfel încât să ne atingem uh, obiectivele și pentru a putea obține rezultate cât mai uh, bune în comparație cu rezultatele obținute în anii anteriori. Mulțumesc! Ne întoarcem acum la raportorii noștri pentru concluzii. Domnule Clay, sunteți primul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât se poate de succint. Sunt puțin surprins uh, de faptul că anumite grupuri uh, uh, sunt în mare de acord, că există consens între ele în ceea ce privește obiectivele, criteriile și uh, aspectele legate de uh, transparentă chestiuni, transparentă chestiuni pe care oamenii în uh, mare le susțin. Așadar, cred că în acest caz am putea să ne îndreptăm către Comisie și Consiliu pentru a putea obține un acord. Vom face asta, evident, împreună cu domnul Berlinger. Domnule Berlinger, aveți cuvântul. Da, voi fi și eu cât se poate de succint. Mi se pare că exista un anume consens în această discuție. Și aș dori să spun reprezentantei Comisiei că avem intenția să acționăm în uh, cooperare strânsă cu serviciul dânsei, așa cum am făcut-o cu mai multe ocazii și în trecut. Putem să ridicăm uh, întrebări, putem să ne exprimăm uh, poziția, pentru ca raportul uh, final să fie util activității comisiei și pentru ca acesta să poată permite găsirea unor răspunsuri la întrebările ridicate aici și aș dori mai întâi să reamintesc două concepte. Pe de o parte, sunt convins profund că trebuie să facem un efort pentru a compara litera legii și uh, diversele norme și viața uh, cetățenilor, viața lor de zi cu zi. Vorbim despre punerea în aplicare, despre implementation, un concept anglosaxon. Trebuie să înțelegem așadar uh, care este forța dreptului european asupra vieții cetățenilor. Trebuie să vedem care este efectul, așadar, al dreptului asupra vieții cetățenilor noștri. Vorbim despre un uh, program uh, tipic, un program pe șapte ani. Prin urmare, trebuie să găsim un uh, mijloc prin care să răspundem la această preocupare. De asemenea, vreau să spun că munca noastră în ultimii ani, în ceea ce privește formarea judiciară, presupune că trebuie găsit un mijloc prin care acest program de formare trebuie precizat mai bine. Asta împreună cu uh, Comisia și Consiliul. Domnul președinte, mulțumim uh, foarte mult. Aș dori să mulțumesc uh, membrilor Comisiei Jurii care ni s-au alăturat la această discuție comună a acestui dosar important legat de instruirea în domeniul juridic. Aș dori să mulțumesc uh, co-președintelui uh, uh, pentru această sesiune și vreau să spun că putem trece la punctul următor, programul Drepturi și Cetățenie. Dar înainte ne luăm la revedere de la distinșii noștri colegi. What is this? The, the program, the program establishing rights and Ah, yes, yes, yes, yes, yes. Domnule Domnul președinte, am sărit, se pare, peste punctul 17. Punctul 17 se leagă de uh, instituirea pentru perioada 2014-2020 a programului Dreptul și Cetățenie. Raportor este doamna Kinga Gönz. Acest punct presupune o prezentare din partea comisiei, um, o prezentare din partea uh, doamnei Paraschevi Mișu director justiție civilă. Vorbim despre cadrul financiar multianual uh, și despre programul care definește bugetul pentru acțiuni cu valoare adăugată la nivel european, care contribuie la crearea unui spațiu în care uh, drepturile sunt uh, consfințite în tratatul asupra, drepturile care sunt uh, constituite în tratatul asupra funcționării uh, Uniunii Europene și în uh, Convenția pentru Drepturile uh, Omului sunt respectate. Acest program, Dreptul și Cetățenie, este succesorul a uh, trei programe actuale. 1. Uh, uh, dreptul fundamental și uh, uh, cetățenie, 2. Dafne 3 și 3. Uh, programul pentru antidiscriminare uh, și diversitate, egalitate de uh, gen uh, și progres social. Aceste programe au fost unite, au fuzionat pentru a simplifica și raționaliza lucrurile, din moment ce spațiul drepturilor a fost identificat ca exemplu al fragmentării actuale. Doamna Mișu, din partea Comisiei, va face prezentare, apoi vom uh, asculta opinia uh, președinției uh, Consiliului exprimată de domnul Lind și apoi opinia eurodeputaților care vor să ia parte la această discuție. Doamna Mișu. Mulțumesc, domnul președinte. Mă bucur că pot să vă prezint detaliile acestui program Drepturi și Cetățenie. Ceea ce aș putea spune acum, s-ar putea suprapune pe uh, subiectul anterior, însă voi încerca să evit pe cât posibil acest lucru, din moment ce audiența este mai mult sau mai puțin aceeași. După aceea uh, voi fi gata să răspund la orice întrebare. Din nou, pe 15 noiembrie am uh, prezentat cel de-al doilea program, programul Drepturi și Cetățenie pentru perioada 2014-2020. Celălalt program, uh, programul Justiție, e cel pe care l-am prezentat anterior. Am încercat să ne asigurăm că, pe cât posibil, există sinergii, proceduri uh, similare, pentru a putea avea uh, o cale simplă uh, de acces pentru uh, beneficiari și uh, un teren comun între cele două programe. Comisia propune pentru acest uh, program un pachet financiar de 439 de milioane pe an și banii aceștia există pentru a susține uh, acțiunile politice ale Uniunii Europene și pentru a promova și a implementa drepturile și libertățile cetățenilor europeni și uh, ale întreprinderilor europene. Programul vizează continuarea activităților uh, reușite de până acum ale uh, trei programe deja menționate, Drepturi Fundamentale și Cetățenie, programul DAFNE în al doilea rând și uh, programul care vizează antidiscriminarea și egalitatea de gen. Fuziunea acestor trei programe țintește uh, raționalizarea și simplificarea activităților de finanțare. În niciun fel asta nu înseamnă că atribuim uh, importanță redusă uh, vreunui domeniu de finanțare uh, uh din uh, cele trei uh, programe. Această restructurare a programelor nu înseamnă că activitățile de finanțare ale acestor trei programe uh, nu vor mai exista de acum înainte. Din contră, Comisia vizează să păstreze toate aceste uh, activități și să le îmbunătățească, dezvoltând pe mai departe sinergiile care există între aceste programe. Și aici pot să dau exemple. Uh, Comisia a luat notă cu atenție de rezoluția Parlamentului European cu privire la um, rezultatele și uh, perspectivele pe viitor ale programului DAFNE. Uh, luăm în considerare în totalitate importanța pe care Parlamentul European are în ceea ce privește viitorul DAFNE program susținut constant de Parlamentul European din momentul în care a fost creat. E adevărat că numele Daphne nu este menționat în Uh, propunere și în titlul programului, însă activitatea sa, activitățile sale sunt acoperite în sfera de cuprindere a acestui nou program. În conformitate cu noul program Dreptul și Cetățenie, Comisia vizează să uh, dezvolte cele mai bune sinergii între uh, a combate violența, inegalitatea uh, de gen sau drepturile copilului, care acum uh, sunt uh, acoperite de același program de finanțare. În general, drepturile Programul Drepturi și Cetățenie va contribui la constituirea unui spațiu în care drepturile persoanelor sunt consfințite prin tratat și Carta Drepturilor Fundamentale și unde aceste drepturi sunt protejate și promovate va oferi un sprijin larg politicilor care promovează egalitatea și în combaterea tuturor formelor de discriminare. Va păstra finanțarea pentru acele activități care promovează egalitatea între sexe, promovează, combat, uh, și combat violența și protejează victimele acestea va continua să financeze programele de includere a romilor. ONG-urile sunt uh, actori cheie pentru punerea în aplicare a acestor programe și vom continua să finanțăm programe în aceste domenii. Programul va mai susține și drepturile copiilor, uh, asigurând mijloacele financiare necesare pentru inițiative importante precum uh, funcționarea uh, liniilor, uh, liniei fierbinți la nivel european, 116.06 pentru, la, care, la care se anunță copii dispăruți. Uh, de asemenea, pentru anunțarea răpirii copiilor sau uh, copiii care sunt în situații de risc. Vom mai sprijini, uh, practic, statele membre să pună în aplicare bugetele privind protecția datelor și pentru consolidarea drepturilor care decurg din statutul de cetățean european. Și acum doar câteva chestiuni pe care le-am menționat mai înainte, poate pentru colegii care nu erau prezenți atunci. Deci, am aruncat o privire proaspătă asupra acestor programe, așa cum am făcut și cu cel anterior pe care l-am prezentat, programul Justiție. Și aici obiectivul nostru este acela de a moderniza, de a simplifica, de a fi eficace și de a produce cel mai mare impact cât și acela de a fi flexibil, deoarece trebuie să ne adaptăm uh, unei perioade de timp între 2014-2020 și, în fine, și pe această temă am început discuțiile la Consiliu. Așteptăm cu nerăbdare și pe această temă discuțiile cu Parlamentul European pentru a finaliza și această parte a propunerilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președintele, domnul Lind de la Consiliu. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. O să fiu foarte succint pentru că foarte mult din ceea ce vreau să spun au fost deja, am spus deja la prezentarea programului anterior. Dar, repet, acest program Uh, este discutat de noul grup de lucru ad hoc al Consiliului și credem că abordarea noastră este una rezonabilă, deoarece apar de fapt aceleași chestiuni ca și cele care apar la celelalte propuneri și, așa cum am spus și înainte, și aici timpul este absolut esențial de aceea, și în această situație, vă acordăm uh, prioritate programului cu pricina. Până acum, negocierile în grupul de lucru ad hoc au demonstrat că există un sprijin uh, larg uh, în rândul statelor membre vis-a-vis -vis de atitudinea Comisiei și obiectivele sale de simplificare și raționalizare. Și acum aștept cu nerăbdare să aflu opiniile eurodeputaților pentru a putea să demarăm discuțiile de fapt cu Parlamentul cât mai curând cu putință. Mulțumesc. Președintele, doamna Gonț, vă rog, mă scuzați. E foarte mm, greu să vorbim numai despre programul ăsta fără să-l menționăm pe celălalt, pentru că sunt atât de strâns legate. Și nici nu vreau să intru în detalii în ceea ce privește transparența, eficacitatea, echilibrul geografic și mai departe, pentru că sunt practic cam la fel ca și în cazul celuilalt program. Este foarte important și pentru Parlamentul European în planificarea activităților sale anuale. E adevărat că nu putem să prevedem uh, și să știm de acum care vor fi prioritățile în 2020, dar uh, uh, sigur că putem să încercăm să ne pregătim atent pentru a încerca să folosim cât mai bine acest program. Uh, reprezentantul Comisiei a vorbit despre simplificare, eficacitate și așa mai departe. Și cred că uh, trebuie să analizăm aceste, aceste lucruri. Simplificarea este importantă și pentru gestionarea fondurilor uh, și mai este, iarăși, foarte important să simplificăm regulile și pentru beneficiari Eh, pentru că, în general, eh, sunt foarte afectați de eh, în reguli și norme foarte complicate. Acum, în ceea ce privește conținutul acestor programe, o parte care se ocupă mai mult de aspectele cetățenești este mai concretă și cred că aici putem să prevedem mai bine ce se va întâmpla și care vor fi prioritățile. Cealaltă parte care privește drepturile fundamentale e mult mai puțin concretă și mm, de aceea cred că trebuie să lucrăm aici cu multă atenție pentru că sunt foarte puțini cetățeni europeni care știu exact ce înseamnă tratatul de la Lisabona în ceea ce privește drepturile lor, cum le pot folosi lucru pe care l-am menționat de fapt de multe ori în Parlamentul European. Deci trebuie să lucrăm uh, în continuare în acest domeniu. Și întregul domeniu al drepturilor fundamentale trebuie uh, consolidat uh, toată retorica referitoare la drepturile fundamentale este din ce în ce mai importante și sigur că Uh, există uh, o serie întreagă de cetățeni care, europeni care pot să considere că drepturile lor nu sunt la fel de bine protejate, uh, grupuri minoritare ale societății. Apoi, abordarea orizontală și directiva orizontală contra discriminării nu a fost adoptată. Cred că trebuie să încercăm și aici să facem progrese și uh, să punem pe picioare măsuri de încurajare uh, privind uh, directiva orizontală. Dacă vorbim despre drepturile cetățenilor, atunci trebuie să menționăm și uh, faptul că Uniunea Europeană trebuie să garanteze principiile de bază care stau la baza sa, și pe care se, din care derivă drepturile cetățenilor. Am vorbit și de copii, copii de vârstă uh, școlară cu care trebuie să începem conștientizarea, pentru că altfel uh, nu vom reuși. Prin urmare, cred că avem nevoie de indicatori specifici uh, privind aceste programe specifice pe ani, și mai cred că am putea uh, să acceptăm să nu uh, atingem de bani în, uh, în comisia noastră, ci să lucrăm mai mult pe conținutul acestei propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gonț! Și acum domnul Busutil. Mulțumesc, domnule președinte! Intervin în numele Robert Angelilli, care este raportor din umbră de la PPE și care uh, astăzi îl însoțește pe președintele Schulz la Atena, uh, care se va, se va adresa în această seară Parlamentului Elen. Pepe, eu salută uh, faptul că această propunere simplifică și raționalizează situația, punând la oaltă alte programe și inițiative într-o sau sub un, o singură umbrelă. Uh, lucru pe care îl salutăm de bună seamă, deoarece credem că în felul acesta vom uh, evita risipa, de bani și uh, birocrația inutilă, structuri administrative inutile. Mai dorim și în această etapă timpurie să salutăm anumite aspecte ale propunerii care ni se par importante, precum obiectivul general al programului uh, propus, uh, acela de a acorda o atenție specifică drepturilor copiilor recunoașterea uh, importanței atingerii obiectivelor programului prin susținerea formării profesionale, conștientizării, întăririi rețelelor, cât și ambiția de a combina simplificarea procedurilor de finanțare cu o abordare uh, orientată mai mult pe rezultate. Cred că trebuie, într-adevăr, să uh, promovăm foarte mult această metodă, cât și includerea printre acțiunile programului a sprijinului acordat rețelelor cheie ale căror activități se leagă de obiectivele programului. Doamna Angelini m-a rugat să spun că există o serie de ONG-uri care uh, ne uh, uh, contactează să afle ce progrese s-au făcut pe marginea acestui program. Și un caz care merită menționat este acea rețea care se numește Missing Children Europe, deci uh, este cea care răspunde de linia fierbinte 116006 și care dorește ca linia fierbinte și a lor să fie inclusă în acest program pentru a putea beneficia de finanțarea programului. Deci cam astea ar fi uh, primele reacții din partea grupului PPE, dar categoric uh, la momentul potrivit veni cu sugestii mai concrete. Mulțumesc! În calitate de raportor pentru alte, doamna Wixom, vreau și noi să, să, vrem și noi să salutăm acest, această propunere, care are obiective foarte bune și care se rezultă din combinarea celor trei programe, care au fost menționate mai devreme. Pentru a combina obiectivul de simplificare a procedurilor cu această abordare, orientare pe rezultat, nu e o chestie cât se poate de meritoasă și categoric eficiența este importantă. Dar apar și unele temeri, în sensul că unele aspecte ar putea să se piardă sau să nu se bucure de atenția pe care uh, de care se bucură. După cum știm cu toții, dracu se ascunde în amănunte. Cred că programul DAFNE ar trebui să rămână un obiectiv specific și aș vrea să aud din partea Comisiei ce intenționează să facă în continuare uh, cu privire la violența împotriva copiilor și femeilor de care se ocupă la ora actuală programul DAFNE 3, pentru că treaba asta încă nu este lămurită. A doua problemă pe care o am este că activitatea care se concentrează pe egalitate nu se va mai bucura de suficientă atenție. Și aici am dorit să avem o lămurire din partea Comisiei. Mai am și alte temeri referitoare la articolul 4, cel de-al doilea aliniat de acolo ridică, uh, menționează prea multe uh, obiective și care riscă în felul ăsta uh, să uh, devină confuze. Cred că fiecare obiectiv ar trebui menționat uh, și gândit separat pentru ca să se bucure fiecare de atenția pe care o merită. Aș mai sugera și adăugarea xenofobiei la, și extremismul pentru că sunt niște fenomene uh, cu tendință crescătoare care se răspândesc pe teritoriul statelor membre, care trebuie să ia măsuri pentru a le combate. Și acest program s-ar potrivi foarte bine în acest sens. În general, atunci când se menționează egalitatea de, de gen, eh, treaba asta mă cam îngrijorează. Pentru că, în același timp, avem eh, măsuri discriminatorii împotriva eh, persoanelor în vârstă, persoanelor cu dizabilități și sunt categorii care trebuie abordate mai concret. Domnule președinte, astea sunt comentariile mele preliminare. Eh, aștept cu nerăbdare să continui să lucrez împreună cu raportoarea doamna Gonț, cât și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul Kirkhoff, acum. Domnule președinte, deocamdată am doar câteva puține comentarii, dar Vreau să subliniez faptul că trebuie să fim foarte atenți um, în legătură cu ambițiile și programele noastre. Pentru că riscăm uh, uneori să uh, nu oferim uh, un punct, ca să spun așa, focal. Cu toții avem o listă multă de, o listă de multe dorințe, dar uh, uneori suntem frustrați că nimic nu se împlinește. Cred că întreaga chestiune a informării, a conștientizării, a educării în legătură cu ceea ce este disponibil la ora actuală pentru cetățenii europeni și Eh, ceea ce în special tinerii pot să găsească în relațiile lor cu alți tineri din Europa și elementele pozitive care apar aici, ei bine, cred că ar trebui să profităm eh, de aceste posibilități. Și dacă ne uităm la centrele de informare, centrul de informare al Parlamentului, de exemplu, ne dăm seama că dacă eh, gândim uh, și transmitem un mesaj bun, rezultatul este pozitiv și oamenii reacționează bine. Pentru că de multe ori sunt lipsiți de informații obiective cu privire la posibilitățile pe care le au. Cred de aceea că ne place și de fapt susținem un program care încearcă să analizeze ce există, ce e disponibil în primul rând, și care își propune să se asigure că, uh, în primul rând, se face o corectă transmitere a informației. Cred că, atâta timp, uh, în ceea ce privește educația, nu există niciun fel de îndoială că trebuie să ne păstrăm inițiativa în acest domeniu. Pentru că înțelegerea uh, vine și uh, trebuie să vină Uh, din partea tinerilor prin și cu ajutorul nostru. Când ne gândim la viitor uh, și la toate aspectele care privesc tineretul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Iacolino. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi dau seama că este un program extrem de important referitor la cetățenia europeană, dar trebuie să ne gândim și la alte tipuri de drepturi în Europa pentru că cetățenia europeană nu este un lucru care poate fi recunoscut pe deplin în toate domeniile. nu este, spre exemplu, um, ca dreptul, drepturile acordate persoanelor cu dizabilități, dreptul de a avea un proces la timp și așa mai departe, toate aceste drepturi nu sunt întotdeauna respectate și cred că această listă de drepturi nerespectate este destul de lungă și trebuie să ne lămurim, să ne concentrăm eforturile într-un singur domeniu, astfel încât să nu ne trezim că uh, ne divizăm de eforturile prea mult. Și trebuie să nu avem un program foarte larg. Cetățenia trebuie să fie un element care să fie exprimat în mod concret, care să poată fi transferat în practică, în mod uh, direct, și ceea ce este important este să stabilim o listă de priorități politice care sunt specifice și care apoi ar putea fi uh, luate în calcul pe deplin în amendamentele care vor fi aduse programului amendamente care nu trebuie să fie doar ambițioase, ci și ușor de aplicat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. de Am uh, în continuare niște îngrijorări în această privință și aș dori să împărtășesc optimismul celor care s-au exprimat înaintea mea dar pe restul rămân la părerea mea, pentru că am senzația că acest program, în final, va uh, amesteca prea tare lucrurile și vreau o asigurare că uh, aceste credite interioare pentru cele trei programe pe care vrem să le fuzionăm uh, vor fi păstrate și că acest lucru va permite niște măsuri mai vizibile pentru cetățeni. Eu rămân sceptic în această privință, pentru că am senzația că și pe această temă, precum și ca în multe alte cazuri, uh, avem de-a face cu o lipsă de vizibilitate în cazul în care facem acest amestec. Aș dori de asemenea să am asigurări în ceea ce privește combinarea cu alte programe, pentru că am vorbit deja despre programul Justiție, și aș dori să știu și ce se întâmplă cu combinarea cu programul Europa Cetățenilor, pentru că în momentul de față lucrăm pe de o parte la obstacolele aduse uh, în cetățeniei și pe de altă parte la anul european al cetățeniei și eu sunt raportor din umbră pe aceste două probleme și cred că este greu să avem o activitate vizibilă pe marginea acestor teme și cred că ar trebui până la urmă să ameliorăm vizibilitatea acestor lucruri și nu să ajungem la rezultatul contrar. Și eu nu reușesc să mă regăsesc în atât de multe dosare, încerc să mă pun în locul celor care caută informații și cred că acest lucru va fi pierdut în cele din urmă. Hey, is that it? Deci asta este tot. Ați, uh, ați terminat? Ați terminat. Bun. Atunci dăm din nou cuvântul comisiei, doamnei Mișu. Poate doriți să faceți câteva observații înainte să-i dăm din nou cuvântul doamnei raportor Gheonx pentru a finaliza. O să încerc să am o replică de natură mai generală, pentru că, așa cum am spus uh, cu toții, suntem la începutul discuțiilor și n-aș vrea să spun de pe acum, pe baza observațiilor noastre și pe baza observațiilor Consiliului, cum va arăta propunerea finală. În ceea ce privește simplificarea și eficiența, am răspuns deja și cred că acest lucru uh, ne-a arătat și cum ne putem descurca mai bine. De asemenea, trebuie să spun că am, încercat, am început la nivel intern uh, să ne eficientizăm astfel încât viața beneficiarilor să fie ușurată și sper că vom vedea rezultate și din programul actual. Totuși, nu cred că obiectivul nostru este să fim vizibili. Eu vreau să cred că obiectivul nostru este să fim eficienți, să avem un impact, să avem rezultate, să aplicăm drepturile și să conștientizăm cetățeanul despre eficiența acestor drepturi Vizibilitatea înseamnă conștientizare. Cetățenii trebuie să știe care le sunt drepturile, dar nu cred că aceste programe amestecă obiectivele într-un mod care să ofere doar vizibilitate și nu și un rezultat obiectivelor care au fost înființate. În ceea ce privește modul în care Comisia va include diversele elemente ale diverselor programe existente. Sunt deja conștientă de anumite propuneri detaliate care au fost făcute pe marginea acestui program și vă pot spune deja că am văzut niște observații foarte utile care pot fi luate în calcul foarte ușor, dar am văzut și alte observații care ar putea periclita arhitectura și metodologia programelor. Deci, împreună cu Consiliul și Parlamentul, trebuie să găsim echilibrul potrivit pentru aceste programe. Și o să mă opresc aici și sunt convinsă că vom avea ocazia să colaborăm pe marginea acestui dosar și în continuare. Doamnă Gens, vă dăm din nou cuvântul, spune președintele. Mulțumesc foarte mult și eu aștept cu interes să lucrăm pe marginea acestui dosar cu Comisia și cu Consiliul și cu colegii mei. Unele observații au fost foarte utile și, în mod clar, sarcina cea mai importantă va fi să găsim un, un echilibru uh, foarte clar. Deci să avem obiective definite clar și transparent, dar să nu fie în același timp prea multe obiective. Cred că principiul care ar trebui să ne ghideze ar fi valoarea adăugată europeană, care, recunosc, nu e ușor de definit, dar s-ar putea să fie util în aceste discuții pentru a vedea care sunt aceste obiective uh, și cum pot contribui aceste fonduri administrate în mod uh, direct la aceste proiecte. Trebuie de asemenea să căutăm sinergiile între diverse fonduri dincolo de aceste două programe. Dacă vorbim despre antidiscriminare, am putea căuta sinergii cu programele antisărăcie și am putea să ne gândim și la alte surse de finanțare. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile și aștept cu interes să colaborăm în continuare pe această temă. Președintele, mulțumesc. Dacă nu mai sunt și alte observații, am terminat cu acest punct referitor la înființarea programului Drepturi și Cetățenie. Dacă nu mai sunt și alte observații, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, Anul European al Cetățenilor 2013. Ca raportor o avem pe doamna Papadopoulou, care este deja în sală. Trebuie să uh, luăm în considerare amendamentele depuse la acest uh, raport. Doamna raportor uh, a prezentat acest raport uh, pe 9 februarie la ultima reuniune a LIBE și pe lângă amendamentele raportorului s-au lansat și 114 amendamente uh, din partea colegilor la propunerea comisiei. Deocamdată nu le avem decât în limba în care au fost depuse. Traducerile vor fi gata până pe 9 martie. O să începem cu doamna Papadopoulou și apoi poziția Consiliului, a Comisiei și dezbaterea. Aveți cuvântul, doamna Papadopoulou. Intervenție fără microfon. Okay. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor deputaților care au venit cu amendamente la acest raport și care au contribuit la îmbunătățirea sa și la consolidarea sa. Toate aceste amendamente arată că este momentul să creștem conștientizarea uh, drepturilor care vin odată cu cetățenia, în special în aceste momente de criză economică și socială. Propunerea Comisiei uh, pune un nou impuls dezbaterii privitoare la cetățenie și vorbește despre exersarea eficientă a acestor drepturi. Așa cum ați spus, au fost 114 amendamente depuse și acest lucru mă bucură pentru că majoritatea amendamentelor coincide cu uh, elementele pe care le-am subliniat și eu și avem aceleași aspirații pentru anul 2013, uh, anul european al cetățenilor. Se pare că marea majoritate a amendamentelor uh, propune o schimbare de nume, anul european al cetățeniei, nu al cetățenilor, și cu toții suntem de acord că bugetul pentru acest an este unul foarte limitat dacă luăm în calcul faptul că pentru uh, anul european 2010 s-au alocat 27 de milioane de euro și pentru 2011 doar 11 milioane. Și un milion pentru 2013 este un buget foarte scăzut și cred că doamna Mercian și, și le mulțumesc doamnei Mercian și domnului Grinsberg pentru că au făcut uh, sugestii de creștere a bugetului la cel puțin 5 milioane. De asemenea, mai este un acord că cetățenia europeană nu ar trebui să fie limitată exclusiv la creșterea conștientizării asupra dreptului de a te muta uh, în mod liber într-un alt stat membru. Ar trebui în 2013 să încercăm să creștem conștientizarea în ceea ce privește toate drepturile de care te bucuri ca cetățean european nu doar dreptul de a te muta în alt stat membru, ci și să votezi, să fii candidat în alegerile europene și municipale, să te bucuri de protecție consulară și diplomatică și să înaintezi petiții către Parlamentul European și către mediatorul european și, de asemenea, să există o relație mai strânsă între cetățeni și instituțiile europene. În așteptarea traducerii uh, acestor amendamente până pe 9 martie, primele observații pe care le pot face legate de aceste amendamente sunt că majoritatea subliniază importanța cartei privind drepturile omului și subliniază și dreptul cetățenilor de a se bucura de toate drepturile cetățenești, fără niciun fel de discriminare, indiferent de naționalitatea lor, uh, originea etnică, națională, uh, orientarea sexuală, orientarea religioasă și așa mai departe. Și aici avem o trimitere la articolul 21 al Cartei Drepturilor Fundamentale din Uniunea Europeană. Unele dintre amendamente au arătat și faptul că există o lipsă de informare în ceea ce privește uh, cetățenii europeni care nu-și cunosc drepturile și uh, Distanța dintre cetățeni și instituții este din ce în ce mai mare și există un nivel scăzut de participare în uh, alegerile diverselor instituții și organizații din UE. Am vorbit despre obstacole și dificultăți cu care se confruntă cetățenii europeni și insistăm că trebuie să existe o protejare a drepturilor de proprietate rezidențială și de asemenea, drepturile cuplurilor internaționale ar trebui să fie garantate. În ceea ce privește uh, integrarea etniei rome, uh, trebuie să avem grijă de uh, acest aspect și să-l includem în uh, propunerile noastre. Deci, o parte din amendamente s-au, referit la faptul că este nevoie de mai multă informație în rândul cetățenilor uh, și de o rețea uh, juridică mai uh, profundă și, de asemenea, se solicită mai multe informații legate de procedurile juridice, pentru că cetățenii vor să fie mai bine informați în ceea ce privește existența uh, portalului european Justice Online și să fie mai informați în ceea ce privește sistemele judiciare din diversele state membre. Ceea ce este foarte important este că dezbaterea a fost declanșată în ceea ce privește impactul acestui an european al cetățeniei, lucru foarte încurajant pentru că vrem o democrație participativă și vrem ca cetățenii să aibă un cuvânt de spus în uh, toate propunerile Comisiei. Din moment ce multe din aceste amendamente vizează probleme similare, uh, Uh, cu siguranță vom ajunge la niște compromisuri și aștept cu interes uh, poziția Consiliului și a Comisiei, pentru că nu am avut uh, ocazia la ultima ședință să le ascultăm și părerile domnilor lor. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Papadopoulou. Mulțumim foarte mult, doamna Papadopoulou. Trecem acum mai departe. Vedem care este opinia Comisiei și a reprezentantului Comisiei. Care dintre dumneavoastră dorește să ia cuvântul? Doamnă Burnett, cred că dumneavoastră aveți cuvântul. Da, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Comisia mulțumește raportorului uh, pentru acest proiect de aviz și uh, membrii comisiei pentru că au uh, înaintat anumite amendamente la această propunere. Salutăm uh, amendamentele care vizează consolidarea propunerii și optimizarea uh, funcționării acestui mecanism și care se asigură că uh, cetățenii europeni chiar vor putea lua parte la anul european și la proiectele europene. Având în vedere contextul crizei care a apărut deja în discuție de câteva ori, este foarte important ca cetățenii uh, să se afle în inima acțiunilor europene și să se ia uh, pași pentru ca viața lor să fie făcută mai ușoară. Uh, Comisia așadar dorește să vorbească despre cetățeni și cu cetățenii. Accentul se pune pe oameni, nu pe principii. Și de aici și rațiunea din spatele acestui titlu. Cât privește temeiul uh, juridic, uh, Comisia înțelege interesul Comisiei Libe de a include explicit în propunere toate drepturile care se leagă de cetățenia europeană și mai ales uh, dreptul electoral, dreptul la protecție diplomatică și consulară, dreptul de a apela la ombudsman, inițiativa cetățenilor și așa mai departe. Să dați-mi voi să vă reamintesc că trimiterea la articolul 20 din Tratatul asupra funcționării Uniunii Europene în primul considerent al propunerii deja acoperă toate aceste drepturi. Clar este intenția Comisiei să informeze și de acum înainte cetățenii în legătură cu aceste drepturi. De asemenea, dorim să vedem care sunt îngrijorările cetățenilor, care sunt ideile lor și facem asta mai ales prin intermediul consultărilor uh, publice, uh, prin raportul asupra cetățeniei și prin alte reuniuni care vor fi organizate în uh, statele membre, prin intermediul reprezentanțelor noastre în statele membre. Și mai putem apela și la dialogul pe care îl avem cu organizații societății civile. Cât privește bugetul, vorbim despre o sumă mică, e adevărat, însă rațiunea din spatele acestei uh, uh sume are trei naturi. Mai întâi, uh, Uh, sumele disponibile la titlul bugetar respectiv nu uh, au permis uh, un buget substanțial pentru acest proiect. Apoi Comisia consideră că în momente de austeritate nu este adecvat să se aloce sume mari de bani activităților de comunicare. Și în al treilea rând, nu vorbim doar despre buget, ci și despre crearea unor sinergii um, și uh, dezvoltarea unor idei. Încercăm să mobilizăm partenerii din cadrul Comisiei, din cadrul uh, instituțiilor europene și din comunitatea actorilor uh, interesați. Toate serviciile Comisiei încearcă să ajungă la cetățeni și vor fi solicitate uh, pentru a veni cu proprii inițiative și cu propriul buget. Deja discutăm rolul diverselor departamente uh, în a asigura acest uh, proces. Având în vedere cadrul temporal pe care îl avem la dispoziție pentru a organiza acest an, încercăm să ajungem la un acord în primă lectură și să începem lucrurile pregătitoare cât se poate de repede în cooperare deplină cu celelalte instituții europene, mai ales cu Parlamentul. Aș dori de asemenea să subliniez că n-ar trebui să ne gândim la prea multe obiective politice care ar trebui uh, atinse. Anul acesta european poate să uh, crească sensibilitatea, să oferă platforme cetățenilor pentru a-și uh, manifesta preocupările și pentru a putea fi ascultați. Este un aspect fundamental în ceea ce privește promovarea cetățeniei europene raportul privind cetățenia probabil va identifica și alte acțiuni care ar putea fi uh, implementate treptat. Sper că această comisie va susține dorința noastră de a ajunge la un acord cât se poate de curând, ceea ce ne-ar permite să putem începe munca cu dumneavoastră și cu partenerii uh, noștri pentru a putea să îndeplinim așteptările cetățenilor noștri. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Lin, din partea Consiliului, are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Consiliului aș dori să exprim faptul că Consiliul salută proiectul de raport uh, al doamnei raportor și că urmărește cu interes amendamentele care au fost înaintate de alți eurodeputați. Consiliul acum uh, examinează proiectul de raport și celelalte amendamente care au fost uh, propuse, așadar nu există o poziție fermă din partea Consiliului deocamdată. Cât privește uh, discuțiile din Consiliu cu privire la propunerea Comisiei, uh, aceste elemente au fost analizate la nivelul grupurilor de experți și s-au făcut doar câteva amendamente minore. Adică Consiliul uh, a susținut mai mult sau mai puțin uh, în totalitate propunerea Comisiei și uh, își dorește o sfert de cuprindere bine definită pentru anul cetățenilor 2013. Luăm notă cu interes de propunerile doamnei uh, raportor care se regăsesc în acest proiect de raport cu privire la susținerea drepturilor ce decurg din cetățenia europeană. Totul trebuie însă privit într-un context adecvat și acest lucru trebuie însă subliniat. Având în vedere care este calendarul actual și situația financiară, este foarte important ca sfera de cuprindere a acestui uh, an al cetățenilor 2013 să fie identificată așa cum trebuie. Prin urmare, am dorit să solicităm Comisiei Libe să examineze această propunere câtă vreme reține faptul că trebuie să ne punem de acord asupra ei cât se poate de curând pentru a putea permite Comisiei să lanseze pregătirile pentru acest an 2013. Dacă extindem scopul eh, sfera de cuprindere prea mult, atunci eh, riscăm să prelungim discuțiile pe marginea acestui eh, dosar și riscăm să punem în pericol inițierea la timp a anului european al cetățenilor. Proiectul de raport oferă o bază bună de plecare pentru o dezbatere completă și președinția, evident, așteptă o cooperare fructuoasă uh, cu toate părțile implicate și am dorit să vă asigurăm pe toți că vă face tot posibilul uh, pentru a uh, asigura progresul acestui dosar. Vă mulțumim foarte mult! Acum avem timp pentru intervențiile eurodeputaților și începem cu doamna Rizbeck. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc Antigonei Papadopoulou pentru raportul său și pentru comentariile sale. Amendamentele uh, au fost înaintate doar în engleză, eu n-am avut timpul să le analizez uh, în detaliu, însă mă bucur de implicarea importantă a tuturor eurodeputaților, pentru că există 114 uh, amendamente și că majoritatea eurodeputaților uh, semnalează importanța pe care Parlamentul European uh, o acordă uh, acestei etichete uh, Anul European al Cetățenilor 2013. Uh, mă gândesc că cetățenia ar trebui într-adevăr să fie prima dintre prioritățile Uniunii uh, Europene, pentru că pe fond, uh, fără cetățenie europeană, nu avem Europa. Și uh, nu putem încerca să construim Europa, mai ales în contextul unei crize europene și a valorilor pe care o traversăm, fără să luăm în considerare cetățenia europeană, care este un element esențial. Uh, am uh, ascultat uh, opinia Comisiei și a Consiliului și am impresia că Parlamentul European, care în ceea ce privește propunerile din această după-amiază a reușit să obțină un consens, încearcă să urce pe o scară mecanică care coboară. Nu știu dacă înțelegeți exact imaginea pe care v-am descris-o, însă în momentul în care avem nevoie să Uh, ieșim din opacitatea Uniunii Europene, din acest sentiment uh, de îndepărtare pe care îl resimt uh, cetățenii vis-a-vis de ceea ce construim noi, din această slăbiciune a sentimentului de a aparține la o comunitate distinctă, acționăm într-o manieră foarte modestă, cu măsuri care sunt sub nivelul celor pe care ar trebui să le avem de fapt. Mai mulți colegi au propus anumite uh, amendamente uh, și aici aș dori să menționez și eu câteva. Uh, Primul presupune extinderea acestui an 2013 și uh, încercarea de a nu limita uh, doar la această uh, perioadă de timp. Uh, ar trebui incluse toate aspectele vieții unei societăți uh, democratice, dezvoltarea durabilă, principiul nediscriminării, egalitatea de gen și așa mai departe. Deci tot ce ține de această dorință de a sublinia apartenența la societatea europeană. În amendament ați dori să insist și pe chestiunea care vizează justiția. Poate e vorba despre un defect uh, profesional, pentru că uh, Până la urmă, libertatea de uh, circulație nu funcționează fără crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție. Mi se pare puțin surprinzător faptul că uh, în propunere apar pasagerii, turiștii și că nimic nu apare în legătură cu justiția. Și de aici au apărut anumite uh, amendamente, pentru că în cadrul acestui an e important să informăm cetățenii în legătură cu drepturile uh, lor uh, Uh, toate acestea în legătură cu programul de la uh, Stockholm. Nu încetăm să vorbim despre acest uh, program și uh, sperăm că până la urmă chiar vom realiza un spațiu european al justiției în ceea ce privește accesul la justiție, dreptul la informare și alte documente fundamentale care, cu care se ocupă comisia noastră. Aș dori să insist și asupra rolului portalurilor de internet, e-justice, de exemplu, pentru că uh, și eficiența acestora ar putea fi îmbunătățită. A trebuit de asemenea să, re, să le reconsolidăm uh, vizibilitatea pentru ca toți cetățenii să le cunoască. Și aici insist pe unul dintre aspectele uh, esențiale, dragi colegi, și anume uh, să respectăm cu adevărat uh, principiul multilingvismului, astfel uh, încât acțiunile noastre, speranțele noastre să fie uh, ușor de înțeles de către uh, toată lumea. Aș dori de asemenea să reușim și asta poate ne-ar permite să uh, dăm amploare acestui uh, an european Uh, mi-ar plăcea să reușim așadar să uh, implicăm încă și mai mult autoritățile locale și regionale la toate nivelurile, pentru ca împreună să putem să oglindim faptul că Europa ar putea constitui o soluție adevărată pentru uh, milio- miliardele de cetățeni care trăiesc în această lume globalizată. Și termin prin ceva ce a fost deja amintit, și anume amendamentul bugetar, 5 milioane pentru acest program, aspect menționat și de Antigona și uh, de reprezentanta uh, Comisiei um, atunci când uh, dânsa se referea la dorința Comisiei de a face economii. E bine, am fost informați că acest amendament este invalid, deși ne dorim să îl păstrăm, pentru că um, se regăsesc aceste dispoziții deja în text dar chiar și așa nu înțeleg de ce acest amendament ar fi invalid în acest an, voința noastră politică a trebuit să fie însoțită de o finanțare adecvată pentru a permite să luăm uh, măsuri care să se ridice la nivelul ambițiilor pe care le avem. Vă mulțumesc! Domnul președinte, doamna Dejeac, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă asociez uh, mulțumirilor exprimate uh, pentru doamna raportor, pentru că dânsa reia tot felul de propuneri care ni se par uh, de împărtășit. Împărtășesc de asemenea ceea ce a spus doamna Grisbeck, mai ales în ceea ce privește bugetul, pentru că una și alta am înaintat același uh, amendament. În cadrul anului uh, european precedent, uh, Parlamentul a solicitat o sporire a bugetului și a obținut acest lucru. Prin urmare, mi se pare curios că în momentul în care anul european consacrat cetățenilor sau, cetățen, sau cetățeniei europene este discutat, bugetul este, de fapt, cel mai scăzut acordat vreodată vreunui an european. Mi se pare absolut scandalos acest fapt aș dori să evităm dezbaterea falsă uh, cu titlul de principiu care uh, vizează înțelegerea cetățenilor și acordarea importanței uh, acestor cetățeni. Cred că Comisia nu trebuie să dea în acest domeniu lecții Parlamentului și mă gândesc că propunerea care a fost prezentată de către Comisie, dacă ar reflecta mai bine această intenție de a se interesa de cetățeni, ar fi trebuit să suscite chiar mai multe amendamente din partea noastră. Sunt raportor pentru aviz în cadrul Comisiei pentru Cultură și pot să spun că remarc că discursul Comisiei și cel al Consiliului, dacă bine am înțeles, n-a evoluat absolut deloc uh, în ciuda uh, diverselor săptămâni de discuții pe care le-am avut în legătură cu acest subiect. Așadar, aș dori să știu dacă Parlamentul European servește la ceva, mai ales atunci când e vorba despre a vorbi despre cetățenie. Cred că suntem uh, bine plasați uh, și asta pentru ca Consiliul și Comisia să uh, nu ne spună neapărat ce cred cetățenii europeani și cât de dezagreabilă este situația pe care o traversăm acum ar trebui să se evite să se spună în continuare că dacă există probleme de cetățenie europeană, ea este doar pentru că cetățenii nu își cunosc uh, drepturile. Cred că acest tip de discurs, uh, discurs este uh, unul din ce în ce mai pregnant și este defectuos aș insista asupra unor elemente care uh, au fost uh, amintite în dezbaterea anterioară. Și, uh, cum spuneam anterior, că sunt uh, raportare în cadrul Comisiei pentru Cultură și Educație în legătură cu importanța educației pentru cetățenie, uh, Ei bine, în acest context pot să spun că trebuie să implicăm și tinerii în toate proiectele noastre. Aici mă gândesc până uh, și la uh, copii, pentru că educația legată de uh, cetățenie trebuie să înceapă cât se poate de repede. Și se pare că am spus aproape tot ce doream să spun, domnule președinte, vă mulțumesc. Now your turn. Domnule Bronx, rând, e rândul dumneavoastră. Mulțumesc. Când am auzit prima dată că 2013 o să fie anul european al cetățenilor, m-am uh, bucurat foarte bine. că am crezut că o să terminăm cu tema asta, dar până la urmă mi-am dat seama că totul va continua. În tratatul de la Maastricht s-a stabilit că trebuie întărită și consolidată uh, ideea uh, europeană și promovarea acesteia la nivel uh, internațional. Sigur că există o legătură juridică între cetățenie și naționalitate legată de locul nașterii și mai departe, sau cea care este conferită de descendență. Deci există o corelație între aceste două. Cetățenia ar trebui să naționalitatea ar trebui să definească cetățenia uh, la modul ideal, dar iată că avem o identitate europeană poate nu neapărat o identitate a Uniunii Europene și care este marcată de o istorie comună, legături ancestrale uh, și uh, poate chiar și de niște lupte pe care le-am avut unii împotriva altora. Prin urmare, cred că această uh, cetățenie europeană trebuie susținută. Dar mă întreb dacă crearea unei categorii artificiale nu se bazează pe, care nu se bazează pe un uh, sentiment uh, nu uh, ar ajuta cu atât mai mult cu cât identitatea europeană bazată pe cultu- legături istorice, culturale, este cam eluzivă și mă întreb că dacă o astfel de identitate ar putea fi atinsă. cu atât mai mult cu cât cetățeni din țările terțe și-ar dori să vină în Europa și să devină cetățeni ai, uh, Euro, al Europei. Mă întreb dacă nu ar submina puțina identitatea europeană pe care o avem. Apoi este vorba de accentul pus pe libera circulație a muncii, care pare să, să răspundă unor cerințe uh, auto autonome, pentru că nu avem altă soluție. Dar și, de fapt, nevoia întreprinderilor globale Uh, care sunt aservite profitului. Deci, conceptul de cetățenie în acest sens are prea puțin de a face cu istoria comună și foarte mult cu economia uh, și cu afacerile. Prin urmare, uh, oamenii nu sunt serviți de către o economie, așa cum ar trebui, ci trebuie sacrificați pe altarul creierii bogățiilor. S-a, uh, s-a menționat uh, uh, dreptul la vot în Parlamentul European, în alegerile europene, naționale, parlamentare. Ei bine, se pare că când vorbim despre ele, totul pare foarte corect. Democrația nu înseamnă puterea poporului, a mm, demos din greacă și nu o putere exercitată de o adunare aleasă în mod arbitrar și cred că în felul acesta nu vom obține rezultatele dorite. Mulțumesc, doamna McIntyre. Mulțumesc. Mă uh, întreb dacă este momentul cel mai potrivit și cel, cel mai adecvat ca să avem în 2013 acest uh, an european al cetățenilor. Și îmi dau seama uh, de faptul că uh, Comisia a menționat uh, temeri similare atunci când a vorbit și despre sumele de bani care se cheltuie. Pentru că, având în vedere problemele economice cu care se confruntă toată Europa, măsurile de austeritate, uh, dificultățile financiare în țări precum Grecia, nivelul șomajului în țări precum Portugalia, ei bine, vom ierta oamenilor dacă se gândesc că chestia asta nu e deloc relevantă și nu are nicio legătură cu realitatea cetățeniilor de astăzi. Deci cheltuielile făcute pentru a promova această identitate europeană, pentru a-i face pe cetățeni să simtă că sunt cetățeni europeni, nu se justifică. Dar mm, există un uh, lucru care mă neliniștește și mai mult, și anume faptul că acest raport, cât și amendamentele, mentinu, um, menționează tot timpul drepturile uh, cetățenilor. Dar nicăieri nu se menționează și răspunderile. Ori pentru mine, drepturile și răspunderile sunt, de fapt, cele două fețe uh, ale aceeași, aceleași monede, cetățenia democratică și ambele sunt la fel de importante. Ai dreptul să votezi, dar ai și, o, și răspunderea să votezi. Democrația uh, impune participarea noastră și avem tot felul de răspunderi în calitate de cetățeni. Dacă aș putea să citesc pe Edmund Burke, un erou al meu, care uh, a fost un irlandez, a trăit în secolul XVIII, s-a mutat în Anglia și uh, a activat foarte mulți ani în uh, Camera Comunelor. Este considerat uh, un uh, fondator filozofic al conservatismului actual. E bine, el a spus uh, că um, pentru ca răul să triumfe este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic. Dacă dorim să participăm, e bine, asta înseamnă chestiunea esențială a cetățeniei și asta asigură democrația. Președintele Doamna Danoca Domnule președinte, Grupul nostru politic uh, susține ideile uh, principale susținute în acest uh, raport. Nu am avut foarte multe amendamente și cele pe care le-am adus își propun să întărească și mai mult declarațiile și principiile enunțate acolo. Am însă o întrebare adresată doamnei Papadopoulos cât și Comisiei și Consiliului cu privire la schimbarea titlului. Pentru că mă, mă gândesc că și găsesc că nu e vorba de o chestiune formală, ci pur și simplu se schimbă conținutul uh, a ceea ce dorim să transmitem prin uh, uh, acest an. 2013 și Așa cum am spus deja în discuția anterioară, am uh, susținut această modificare și uh, considerăm că accentul se va schimba și va cădea pe noțiunea, pe conceptul de cetățenie în cadrul Uniunii Europene, ceea ce va imprima o nouă calitate și o nouă greutate uh, tuturor uh, celor care trăiesc pe teritoriul Uniunii și nu doar cetățenii ai statelor membre, uh, dar și celor care sunt rezidenți în Uniunea Europeană, în special celor cu statut de rezidenți permanenți, Uh, și sigur că se pune și problema dublei cetățenii, probleme de armonizare legislativă și așa mai departe. Dacă uh, punem aceste uh, întrebări care mi se par că decurg din însuși acest titlu. Când am discutat azi dimineață Raportorul nu, nu știa că există această propunere să schimbăm titlul. Deci mă adresez raportorului întrebându-l ce, ce facem în legătură cu schimbarea acestui titlu, acestui nume al anului 2013 și oricum să știți că eu vă urez succes. Președintele, e, și acum, uh, doamna Papadopoulou, vă rog. O să încep prin a răspunde la ultima întrebare. Motivul pentru care am solicitat schimbarea titlului pentru că este acela că în felul ăsta a fost abordat în rezoluția Parlamentului din 15 decembrie 2010 anul acesta eh, comemorăm cea de-a 20-a aniversare a stabilirii cetățeniei europene prin tratatul de la Maastricht 93. Folosind acest nume, acest titlu, eh, în loc să vorbim despre anul european al eh, cetățeniei, am dorit să atragem atenția asupra tuturor acestor chestiuni vis-a-vis -vis de cetățeni și drepturile lor, cum trebuie păstrate, cum să-i facem să le conștientizeze, ce mecanisme avem în Uniunea Europeană pentru a-i susține și, într-adevăr, în perioade de criză economică, eh, de, eh, eh, sunt atât de multe temerile și întrebările cetățenilor încât cred că e momentul cel mai potrivit să explicăm ce înseamnă această cetățenie uh, europeană. Și sunt într totul de acord că nu e vorba doar de drepturi, ci și de răspunderi. Da, s-a spus aici că trebuie subliniate ambele dimensiuni. Din rezultatele și măsurătorile Eurobarometrului, se pare că, într-adevăr, oamenii sunt foarte îngrijorați și nu știu ce înseamnă această Uh, cetățenie europeană, pentru că de multe ori li se pare că au mai multe răspunderi decât drepturi în Uniunea Europeană. Așadar, într-adevăr, e foarte important pentru cetățeni să participe și subliniem foarte mult acest lucru în raportul nostru, uh, și anume faptul că democrația participativă trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre și mai uh, subliniem și felul că trebuie să întărim această identitate europeană, care, într-adevăr, se bazează pe o istorie, o cultură comună, nu trebuie să fie una artificială. Așadar, prin uh, extinderea acestor uh, drepturi care țin de cetățenia europeană, nu e vorba doar de dreptul de a te deplasa sau de a te stabili într-un alt stat membru, ci eh, și acela de a te plânge în fața Parlamentului European, de a discuta cu alți cetățeni despre felul în care evoluează Uniunea și așa mai departe, e bine, cred că eh, accentul trebuie să cadă pe toate aceste drepturi. Am auzit și ce a spus Comisia și sunt de acord, dar cred că trebuie să ne concentrăm pe oameni și nu pe principii și proceduri. Pentru asta însă avem nevoie de mai multe fonduri pentru că constrângerile bugetare sunt atât de mari încât, uh, și bugetul e atât de modest încât până la urmă uh, vom avea politici uh, care sunt puse în practică de sus în jos. În loc să-i sprijinim pe oameni, participăm doar prin această contribuție. Prin urmare, susțin întru totul ideea ca și invit Comisia să mai reflecteze și să găsească mijloace să sporească bugetul. Uh, dorim să ajungem la un acord uh, cât mai curând cu putință cu Comisia și Consiliu uh, și sperăm ca acest program să devină o realitate. Sper că susțineți ideea, pentru că prima afirmație din partea Consiliului pe care am auzit-o a fost aceea că Consiliul susține într totul propunerea Comisiei cu mici amendamente. Dar am avut două sau trei chestiuni care mi se par esențiale. Creșterea bugetului, foarte importantă, modificarea titlului sau a numelui, credem că cetățenie este mai bine uh, și aș mai dori niște lămuriri din partea Consiliului. În fine, după ce am ascultat uh, spus cele spuse de doamna Grisberg și doamna uh, Vergia, uh, gândim, cred că gândim la fel. Trebuie să ne străduim în calitate de Parlament European să sporim nivelul de conștientizare al cetățenilor cu privire la cetățenia europeană și consecințele ei pentru că, în special într-o astfel de perioadă de criză economică, iată, constatăm că lum lumea nu este conștientă de uh, acest lucru. Și întrebările pe care le pun uh, uh, demonstrează acest lucru întrebări de genul dacă trebuie să cetățenii să se um, deplaseze din sudul, nordul sau în centrul Europei ca să-și găsească lor, loc de muncă. Trebuie să creăm condițiile necesare în statele membre, uh, astfel încât uh, când oamenii se deplasează într-un alt stat membru ca să studieze, să trăiască uh, sau să găsească un loc de muncă mai bun, să se bucure pe deplin de toate drepturile pe care calitatea de cetățean european le acordă fără niciun fel de discriminare. Deci acestea sunt întrebările la care cetățenii așteaptă răspunsuri din partea noastră. Și cred că prin acest uh, an european al cetățenii a venit timpul să dăm răspunsuri, să îmbunătățim uh, nivelul de conștientizare al europenilor. Mulțumesc! You made your point after... Da, mă bucur că ați uh, încheiat dezbaterea. Dacă Comisia sau Consul dorește să mai, doresc să mai adauge ceva foarte pe scurt, dar dacă nu, vă mulțumesc. Atunci trecem mai departe. După ce am ascultat și părerea doamnei raportor și a colegilor, Ideea este să stabilim votul uh, de orienta, orientativ până pe 8 mai la solicitarea doamnei raportor. Acest lucru va merge mai departe, acest raport va merge mai departe în mai în loc de aprilie, astfel încât să mai avem timp suplimentar de discuție. Bun, trecem acum la punctul 19 referitor la o abordare comună a UE în materie de drept penal. Raportor este domnul Cornelis de Jong și discuția va fi pe marginea proiectului de raport. Știm care este cadrul aici. Vorbim despre dezvoltarea zonei de justiție în Uniunea Europeană, în special după uh, tratatul de la Lisabona, în care s-a stabilit o nouă politică de libertate, dreptate și justiție și implementarea uh, libertății, uh, justiției și securității este un cel uh, foarte ambițios care trebuie realizat printre altele și prin îmbunătățirea calității și în consecvenței legislației europene în domeniul dreptului penal. Și în același timp, acest drept penal trebuie să fie în conformitate cu drepturile omului care au fost uh, consfințite atât de Cartea Europeană a Drepturilor Omului cât și de tradițiile juridice din diversele state membre. Tocmai de aceea am avut o ședință sponsorizată de Comisia Libe la finalul anului trecut, în luna decembrie, și am decis să facem un raport din proprie inițiativă care a fost asumat de domnul De Jong, care acum va face o scurtă prezentare a raportului său. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este prima oară când am avut ocazia să discutăm acest raport din proprie inițiativă, așa încât poate ar fi bine să încep prin a face un scurt rezumat. Am avut o audiere pe marginea acestui subiect și am invitat contribuții din partea oamenilor de știință, în ultimele luni. Eu am avut mai multe întâlniri cu reprezentanții Comisiei, ai statelor membre, reprezentanții universităților și mesajul general pe care l-am uh, primit este că trebuie să fim foarte precauți în ceea ce privește dreptul penal. Cred că principala greșeală pe care ar putea să o facă un om politic este să încerce să răspundă la o serie de probleme grave, făcând ceva doar de dragul de a face ceva. Foarte adesea există această tentație să încerci să rezolvi totul prin dreptul penal și să introduci uh, noi uh, pedepse pentru că asta uh, sper că va rezolva problema. Nu cred că aceasta este cea mai bună uh, abordare pentru a rezolva problemele politice. Trebuie să ne armonizăm uh, dreptul uh, penal în uh, Europa. Și trebuie să recunoaștem că există aspecte naționale care sunt specifice pentru fiecare țară spre exemplu, discuțiile pe marginea avortului sau eutanasiei. Uh, există țări care au avut experiențe complet diferite, rezultate din uh, culturile diferite și, bineînțeles, au uh, avut și rezultate diferite ale politicilor aplicate. Raportul sper că reflectă această filozofie și vorbim nu doar de calitatea penalităților, ci insistăm și pe subsidiaritate și pe valoarea adăugată pe care o poate aduce Uniunea Europeană dacă vrem să vorbim despre un drept penal armonizat. Toate aceste lucruri sunt remarcabile și surprinzătoare. Dar dacă vorbim doar de principiu și vrem o rezoluție a Parlamentului pe marginea acestui principiu, cred că nu facem mare lucru. Tocmai de aceea am încercat să acord mai multă atenție execuției, executării practice a acestor aspecte. Să începem cu Parlamentul European. Comisia Libe nu dispune de timpul necesar pentru a discuta toate chestiunile legate de drept penal. Dreptul penal poate să intervină în toate domeniile de politică europeană, în special Uh, atunci când vorbim despre tratatul de la Lisabona care ne permite acest lucru. O comisie a Parlamentului, oricare ar fi ea, poate să trateze dreptul penal și atunci nu mai există niciun fel de um, coerență între ele și tocmai de aceea propun să uh, adoptăm aceste, această armonizare pentru a ne ajuta uh, să veghem la coerența și armonizarea în dreptului penal în toate comisiile uh, Parlamentului, pentru că toate comisiile, cum spuneam, se ocupă de aspecte de drept penal. În al doilea rând, și Comisia are uh, servicii juridice, dar vedem de asemenea că sunt mulți comisari care sunt competenți pe fond. Și foarte mulți își asumă responsabilitatea finală Iar în momentul de față există o structură la Consiliu, statele membre sunt reprezentate printr-un ministru sau altul, dar nu este clar dacă ministrii de justiție pot să trateze toate subiectele legate de uh, dreptul penal. În 2009 s-au adoptat deja concluziile Consiliului, uh, Comisia a publicat o comunicare și uh, Parlamentul European va avea și el o poziție foarte clară, pentru că am ajuns într-un moment important în timp și tocmai de aceea propun să mergem mai departe cu crearea unui grup interinstituțional, astfel încât să putem discuta despre toate aceste aspecte din toate punctele de vedere. Sper că acest lucru să fie realizabil, pentru că doar printr-o cooperare strânsă între toate instituțiile vom putea să reușim aceste lucruri. Mă opresc, domnule președinte, aici și vreau să vă spun că termenul de depunere a amendamentelor este 5 martie, iar votul la Comisia Libe va avea loc preferabil pe 12 aprilie. Dar, bineînțeles, sunt pregătiți să ascult părerile raportorilor din umbră. Președintele, mulțumesc domnule De Jong. Înțeleg că și Comisia dorește să spună câte ceva și să contribuie la discuție. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O observație foarte scurtă. Salutăm acest raport. Credem că este în conformitate cu comunicarea publicată de Comisie în septembrie este foarte mult de acord cu textul nostru și, bineînțeles, noi salutăm acest lucru și așteptăm cu interes să lucrăm uh, la nivel interinstituțional pe marginea acestui subiect în conformitate cu recomandările făcute de raport. Nu mai am alte observații. Mulțumesc! Acum avem o listă foarte scurtă de deputați care doresc să intervină. Domnul Vos. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și raportorului. Acum tratăm un subiect foarte sensibil și e bine să avem o, un fundament solid pe care să putem lucra. Am câteva observații mărunte pe care aș dori să le fac, domenii în care cred că ar trebui să continuăm dezbaterea. Dacă ne uităm la considerentul L, procedurile din Parlamentul European, eu i-aș fi recunoscător raportorului dacă ar putea să ofere un pic mai multe detalii în ceea ce privește ă, poziția sa aici, pentru că nu, nu reușesc să înțeleg cum ar funcționa lucrurile în practică. La considerantul M, mă întreb dacă suntem capabili să avem un acord interinstituțional sau dacă chiar este necesar acesta, chiar e nevoie să formalizăm lucrurile pentru că spunem că oricine are un interes în acest domeniu ar trebui să fie implicat în dialog. Apoi, punctul 2 al raportului. Cel puțin în varianta în limba germană, există problema probelor faptice și nu înțeleg la ce ne referim aici. Vorbim despre uh, opiniile experților. La punctul, uh, punctele 8 și 10, cred că trebuie să dezbatem mai mult aceste prevederi din cauza structurilor administrative care ar uh, putea să fie necesare. Chiar avem nevoie de ele, chiar este fezabil să adăugăm niște straturi suplimentare de administrație. Cam asta au fost ideile care mi-au venit mie în cap, în special la punctul 8. Și mm, nu sunt foarte înclinat să accept această prevedere. Cred că chiar și ideea de a vorbi despre drept penal aici este uh, contraproductivă. Comisia are un portofoliu și are un anume număr de uh, documente juridice la dispoziție. Am probleme foarte mari dacă o să se implice și în problemele de drept penal uh, și pentru asta vom avea nevoie de un nou comisar, o nouă instituție, un nou birou și alt personal. Cred că este suficient să spunem că în domeniul dreptului penal comisarul competent este cel care se ocupă de uh, justiție, de drept. Uh, și trebuie să avem o structură astfel încât să putem să avansăm cât mai precaut cu putință. Ideea de a avea un nou departament al Comisiei mi se pare contraproductivă. La punctul 11, cred că este bine că vom avea o consolidare a serviciului juridic. Cred că acest lucru este o idee bună, pentru că Parlamentul are un serviciu juridic și Trebuie să facem uh, tot posibilul și totuși trebuie să facem tot posibilul și să ne descurcăm cu ajutorul uh, biroului propriu. Cred că, într-adevăr, serviciul juridic ar trebui să fie consolidat, dar, în mare, cred că putem spune că raportul este împărțit între probleme de procedură și probleme de substanță. Și cred că aceste principii fundamentale, bine, avem probleme aici pentru că uh, raportul are o limită de lungime care este bătută în cuie, deci nu putem adăuga foarte mult, dar cred că am putea spune câte ceva în plus pe marginea principiilor. Am putea adăuga câteva puncte suplimentare. Pentru că avem trei principii care au fost menționate aici și nu cred că acestea sunt suficiente. La punctul 3 din text, Cred că ar trebui să mai adăugăm câte ceva la asta. Doamna Latford. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt uh, recunoscutare domnului De Jong pentru ceea ce consider că este un raport foarte util. Cred că trebuie să ne asigurăm uh, că uh, redactăm tot într-o manieră cât se poate de coerentă, într-o manieră care să uh, aducă un plus de valoare și că nu interferăm uh, uh, intenționat cu legislația penală sau că încercăm cumva să o schimbăm. Lucrurile au devenit controversate, după părerea mea. Sunt unii care obiectează oricum la orice are titlu uh, european Asta se întâmplă în țara mea, așadar e o problemă politică până la urmă. Însă putem depăși acest uh, obstacol, pentru că există sprijin uh, public vast, pentru că ultimul uh, eurobarometru a demonstrat că principalele priorități pe care așteaptă oamenii din partea Uniunii Europene se leagă de problemele de mediu și lupta cu criminalitatea organizată. Deci nu există o problemă cu sprijinul uh, public pentru ca Uniunea Europeană să se ocupe de criminalitatea organizată. Însă trebuie să fim atenți să respectăm uh, proporționalitatea, necesitatea și subsidiaritatea, așa cum domnul de Jong uh, ne sfătuiește pe bună dreptate. Însă avem nevoie de uh, drepturi procedurale comune. Știm deja de pe urmă unei decade de uh, experiență că recunoașterea reciprocă fără uh, standarde minime în ceea ce privește drepturile procedurale uh, poate să ducă la o aplicare proastă a justiției. Trebuie să existe un anume uh, grad de armonizare, așadar să știm unde tragem linia. E clar că acest lucru este greu de făcut, însă Trebuie să existe principii și practici uh, comune, câtă vreme nu afectăm nenecesar modul în care funcționează sistemele juridice interne. Acest lucru este cu atât mai dificil de făcut uh, în ceea ce privește sancțiunile uh, penale și definirea lor, de asemenea și definirea regimurilor de sancțiuni. Bineînțeles, nu sunt expert în acest domeniu, însă asta pune anumite provocări în ceea ce privește politicile atunci când încercăm să stabilim sentințe minime și maxime la nivel european. Cu siguranță avem nevoie de mai multă coerență și uh, trebuie să demonstrăm că suntem uh, disciplinați. De asemenea, trebuie să fim coerenți în ceea ce privește dreptul uh, penal. Trebuie să existe și mai bună coordonare între instituții. Înțeleg ceea ce spunea domnul Post și anume că nu dorim să impunem anumite structuri birocratice uriașe, mai degrabă decât să obținem cu totul și cu totul alte lucruri. Însă mă trage ideea de a încura, încuraja uh, Comisia să numească un comisar responsabil pentru coordonarea tuturor aspectelor care țin de legislația uh, în materie de drept uh, penal. Nu sunt sigur uh, dacă uh, avem, sigură dacă avem nevoie de uh, un acord interinstituțional pentru instituțiile europene, însă trebuie să ne asigurăm că atunci când gândim legislația în domeniul penal, includem toate părțile interesate, actorii din domeniu, reprezentanții parlamentelor naționale, ONG-urilor, Uh, ale barourilor, ale Eurojust și așa mai departe. Deci uh, pe toți cei care trebuie să facă față uh, după aceea legislației noastre. Interesant ar fi să implicăm și serviciul juridic al acestui for, să îi implicăm în a ne sfătui și în legătură cu redactarea legislației penale. Înțeleg că există um, un sistem al celor care uh, se specializează în redactarea legislației și care ar putea să ne uh, consilieze în legătură cu modul în care am putea redacta legislația. Nu știu dacă există directive în acest domeniu, însă ar fi uh, bine să uh, fim siguri de impactul pe care legile noastre uh, s-ar putea să îl uh, aibă. Uneori cei care uh, practică uh, o meserie în uh, acest domeniu ar putea să ne fie consilieri. Trebuie să integrăm și drepturile fundamentale în toată legislația noastră. Există acum și uh, mandatul uh, de arestare european uh, care trebuie luat în considerare. Drepturile fundamentale ar fi trebuit însă să fie și mai explicite în ceea ce privește existența acestei măsuri. Sunt de acord cu cei care spuneau că revizuirea instrumentelor pe care noi le elaborăm ar trebui să fie mai rapidă în ceea ce privește ordinul de arestare european. A trebuit să vedem în ce măsură acțiunile noastre sunt proporționate, însă dacă ne gândim la Ordinul de Investigație European, trebuie să ne asigurăm că acest instrument este revizuit uh, mult mai rapid și mult mai prompt de către Comisie, Consiliu și de către noi înșine. Și să uh, ținem cont de modul în care acesta funcționează, nu să așteptăm uh, 10 ani pentru a face toate acestea pentru că mai devreme sau mai, de, mai degrabă, mai devreme decât mai târziu, trebuie să știm dacă nu cumva uh, creăm injustiție prin folosirea acestui instrument. Pentru a rezuma, da, uh, cred că trebuie să existe o mai bună coordonare și o mai mare coerență, însă trebuie să aducem în discuție uh, și experții și cei care activează în domeniu pentru a ne asigura că legile noastre pe care le abordăm noi nu produc uh, uh, probleme sistemelor uh, juridice uh, de la nivel național. Trebuie să acoperim puțin uh, lipsurile uh, existente care uh, permit infractorilor să se joace cu sistemele juridice. Sarcina este foarte dificilă și cred că domnul De Jong a pornit în direcția cea bună. Oricum, voi înainta câteva amendamente și mă întreb dacă nu cumva termenul pentru înaintarea amendamentelor ar putea fi extins puțin până săptămână, până după uh, ziua de luni, săptămâna uh, viitoare poate eventual miercurea viitoare. Oricum, amendamentele mele nu vor fi neapărat majore sau foarte detaliate, însă uh, am avea nevoie de acest timp uh, suplimentar. Doamna Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Cât privește acest proiect de raport, e bine, e clar că acesta a fost absolut necesar. Și asta din momentul în care uh, cel de-al treilea pilon uh, a fost uh, susținut de tratatul de la Lisabona și de când Parlamentul dispune de co-decizie pentru chestiuni foarte importante. Acum trebuie să definim clar care este area de acțiune transnațională. Aceasta este o problemă care deja a fost adusă în discuție. Cât privește tratamentul aplicat uh, ființelor umane, uh, Evident, putem aplica sancțiuni, însă, um, dincolo de acestea, mai există și alte teme de uh, abordat. Există termene de la care uh, se prevăd sancțiuni administrative și sancțiuni penale. Știm că pentru atacurile cibernetice există sancțiuni, nu doar pe plan uh, administrativ, uh, care nu pun prea multe probleme, evident, însă atunci când delictele sunt uh, grave sau sunt penale, atunci e nevoie de un nivel de sancțiuni care să permită o armonizare. Și de aici, practic, ne începem noi drumul. Consiliul trebuie a, a creat un grup de lucru, însă lucrările nu acționează în acest grup de lucru pentru că fiecare dorește să-și păstreze suveranitatea în domeniul uh, penal. Până la urmă, la asta se rezumă suveranitatea uh, fiecărui stat în parte, la domeniul uh, penal. Însă trebuie să vedem lucrurile puțin în perspectivă. Munca Consiliului nu a presupus că a existat o contribuție reală din partea uh, sa și problema până la urmă este nu că a trebuit creat un nou uh, comisar responsabil pe fond, ci că există un uh, grup de lucru pentru elaborarea acestor legi, un grup înființat toată cu tratatul de la Lisabona uh, și acest grup ar trebui să studieze exact ce ar presupune o armonizare a dreptului penal. Ar trebui să facem progrese, însă sunt uh, teme extrem de uh, delicate, precum spunea și doamna Latford. Ar trebui așadar să ne gândim uh, la o direcție generală uh, specială sau la un uh, personaj care se ocupă de activități similare precum cele care se ocupă grupul special din Consiliu. Avem de-a face cu un teren de acțiune extrem de vast atunci când vine vorba despre armonizarea aspectelor penale, însă cu ocazia unei uh, audieri uh, organizată uh, pe acest subiect, anumiți experți ne-au spus că, în primul rând, trebuie armonizate obiectivele și instrumentele. Aceasta este o temă mai filozofică, o temă fundamentală însă ne așteptăm ca Comisia să lucreze pentru a face acest proces să demareze. Parlamentul a trebuit să aibă toate argumentele necesare pentru a putea permite continuarea acestui demers. Adesea nu avem ocazia să aducem coerență pentru că nu avem dimensiunea dorită pentru a putea înțelege toate uh, temele și pentru a putea înțelege toate repercusiunile asupra întregii Uniuni Europene. Dacă nu avem această dimensiune uh, globală, atunci uh, ar fi bine să putem, alături de serviciul uh, juridic al Parlamentului, să jucăm un rol important de fond. Toate acestea pentru a putea crea un instrument, un grup de lucru care să se uh, asigure de faptul că poate urmări toate aceste chestiuni extrem de importante pentru viitor. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Romero! Și cred că în acest moment uh, dăm cuvântul domnului Bronx. Sunteți ultimul care intervine în legătură cu acest subiect. Da, ca și moartea și taxele și eu sunt mereu aici. Domnul De Jong ne-a explicat uh, foarte sincer, elocvent și uh, direct uh, care sunt dificultățile cu care ne confruntăm. Probabil că aceasta este prezentarea cea mai independentă pe care am auzit-o vreodată din partea unui raportor. Dânsul ne-a subliniat care sunt uh, diferențele uh, culturale și naționale care țin de definirea unei uh, infracțiuni uh, și ne-a spus care uh, sunt consecințele uh, creierii unor noi sancțiuni pentru anumite infracțiuni deja existente însă nu ajungem la un acord în legătură cu uh, modul în care trebuie să procedăm în legătură cu dreptul substanțial. Însă comentariul care ar putea decurge logic uh, de aici ar fi că uh, ar trebui să explicăm clar motivele care ne-ar putea îndrepta spre un demers precum cel sugerat. Există uh, domenii uh, care vizează un comportament uh, antisocial care merg dincolo de frontiere, însă atunci când ne vorba despre armonizarea legilor, mai întâi trebuie să decidem dacă țara de extradare este de acord asupra unei definiții comune a unei infracțiuni și apoi care sunt acordurile bilaterale pe care le putem folosi. Și aici nu mă refer neapărat la organize supranaționale ca Eurojust sau la instrumente precum Ordinul de investigație european, ci mă refer la extradare. În uh, forma sa radicală, extradarea presupunea dovezi că cineva a uh, comis uh, o infracțiune înainte să fie extradată. Ce revoluționar, nu-i așa? Acest sistem a funcționat foarte bine timp de decenii și eu, sincer, aș prefera să mă întorc la acest sistem. Domnule de Jong, revenim la dumneavoastră pentru a trage concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegilor care au dorit să intervină și aș dori să răspund întrebările care mi-au fost adresate. Domnul Rozeva. Mă gândesc că uh, poate Parlamentul ar trebui să reflecteze mai mult la chestiunea procedurilor, proceduri care țin de uh, coerență pentru a asigura uh, controlul domeniului penal. Comisii nu. Este vorba în principal de acest instrument propus de comisie și ceea ce avem la punctul 11 din raport. Serviciul juridic are un rol important în ceea ce privește această coerență, dar tocmai aici cred că rolul ar putea fi consolidat. Serviciul juridic își dă avizul și în legătură cu dispoziții concrete, dacă dorim să discutăm anumite propuneri ceea ce ar permite de asemenea să întărim și calitatea muncii noastre legislative. Nu cred că într-un raport ar trebui uh, să, arătă, să arătăm cum evoluează lucrurile așa cum se întâmplă și-au evoluat în practică. Tocmai uh, biroul trebuie să facă acest lucru în funcție de obiectivele care trebuie atinse. Nu cred că există vreo problemă să integrăm aceste lucruri în uh, text uh, pe baza amendamentelor și eu o să am uh, amendamente, dar sigur că trebuie să respectăm lungimea permisă. Și, în fine, pe baza, există o serie întreagă de elemente despre care mi s-a vorbit astăzi și pe care doresc să le includ în text. Apoi, S-a vorbit dacă se dorește un acord interinstituțional propriu-zis. Și Comisia a spus că este dispusă să respecte un astfel de memorandum de înțelegere, dar eu vă spun sincer, aș prefera un acord adevărat, pentru că în cadrul acestui Parlament facem pași înainte. E, și permă, dacă discuția în Consiliu nu este coordonată, într-un raport al Parlamentului e greu să spui Consiliului cum să se organizeze. Asta e treaba Consiliului. Deci, într-un grup de lucru interinstituțional, însă, am putea face acest lucru. Am avut uh, deja ceva asemănător atunci când am vorbit despre procedurile interne ale instituțiilor. Ori treaba asta nu se poate rezolva prin intermediul uh, rezoluțiilor. Dacă însă am putea să ne punem de acord purtând o discuție în jurul unei mese, atunci cred că am reușit. La fel și în legătură cu un memorandum de înțelegere, dar ceea ce este mai important este să ajungem la o înțelegere și să punem totul pe hârtie. Chit privește comisarul menționat, e bine, uh, nu este cazul să mă apuc eu să reacționez, să uh, propun crearea unui uh, noi, uh, nou portofoliu de, de comisar. Cred că nu s-ar crea decât dificultăți suplimentare. Totuși, mi-e greu, mi-e greu că, faptul că, să accept faptul că există doi uh, Uh, comisar cu care să negociez raportul, pentru că fiecare dintre ei are competențe, să spunem, uh, parțiale și acest lucru afectează eficacitatea comisiei pentru că știm că există un comisar care se ocupă de uh, coordonarea dreptului penal. Și dacă își face treaba, se fac economii, de mijloace și de timp pentru a, profitând de consultarea serviciilor uh, comisiei. La nivelul uh, Parlamentului se dovedește că este vorba de o chestiune importantă uh, pentru care un, un comisar să poată fi interpelat de către Parlament și să nu fie nevoie să discutăm Uh, să negociem cu comisari diferiți care are fiecare o competență parțială. Trebuie așadar să existe o persoană ca în jurul căreia se grupează toate aceste competențe care să nu mai fie împărțite. La aliniatul 2, nevoia de a avea o dovadă concretă. Și asta este o reacție la comunicarea Comisiei. Pentru că aici vedem ca un argument pentru dreptul penal european faptul că dacă nu armonizăm, atunci părțile interesate s-ar putea deplasa în țara în care sancțiunile sunt cele mai mici sau în care uh, dreptul penal este cel mai puțin uh, respectat. Dacă uh, nu vom reuși, va fi foarte greu Eh, și trebuie să arătăm foarte clar motivele pentru care acest drept penal este necesar. Așadar, tot ceea ce figurează la aliniatul 2 trebuie interpretat în această lumină. Eh, trebuie, în primul rând, să lămurim, să scriem, să demonstrăm totul foarte bine și foarte clar și aici aliniatul 2 eh, își are rolul său Apoi, în legătură cu armonizarea dreptului procedural. Asta depășește contextul acestui uh, raport, dar cum ziceam, avem nevoie de niște garanții minime, pentru că pornim de la încrederea în regimurile noastre uh, juridice. Este vor, dacă este vorba de dreptul procedural, atunci Eh, avem nevoie de o dovadă foarte, foarte clară de ne avea, de, pentru nevoia acestor garanții. E, sper că am eh, reușit să răspund la principalele întrebări care s-au pus pe marginea acestui raport. Pe mine nu mă deranjează să amân cu câteva zile termenul de depunere a amendamentelor. Eh, știți că cu toții lucrăm cât putem și având în vedere buna colaborare pe care am avut-o cu raportorii din umbră, ă, vom putea să lucrăm pe amendamente de compromis și să obținem o soluție rapidă. Mulțumesc. Președintele. Bun, deci am înțeles că vre... vreți să mutați termenul de depunere amendamentelor de pe 5 martie Cred că s-a menționat data de 7 martie. Președintele, înțelegem așadar că putem uh, extinde până pe 14 martie termenul de depunere al amendă. Sunteți de acord cu acest termen de 14 martie care nu uh, modifică Uh, ședința la care vom vota proiectul de raport pregătit de raportorul nostru de Jung. Deci pe 12 aprilie să avem votul și uh, termenul de depunere a amendamentelor 14 martie. Bun, vă mulțumesc tuturor și cu asta cred că am încheiat pe ziua de azi.